Uh, uh, hello, dear friends, once again. I would like... Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Aș vrea să vă urez bun venit la ultima parte a reuniunii noastre de astăzi. De ce va dura de acum până la ora 6 6 și jumătate, eventual. Punctul 14 de pe ordine de zi. Întreprinderea comună europeană pentru calculul de înaltă performanță. Raportor este domnul Balcitis. Aș vrea să vă amintesc că um, decizia Comisiei de instituire a acestei întreprinderi comune a fost publicată în acest an, iar Parlamentul European trebuie să redacteze un raport pe, uh, conform procedurii de consultare. Este o procedură tipică. Raportorul nostru este colegul Balciti. Să-i dau cuvântul imediat. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă pot uh, prezenta uh, raportul pe un uh, subiect foarte important. Calculul de înaltă performanță este un sector foarte important în era noastră. Trăim într-o eră a concurenței și a cunoașterii, iar um, capacitatea noastră de a gestiona date uh, este esențială. Uniunea Europeană uh, pierde um, teren în ceea ce privește calculul de înaltă performanță. Am fost în trecut în top 10 la nivel mondial, dar acum uh, nu mai suntem. Avem uh, Uh, patru calculatoare printre uh, cele 20 de calculatoare de înaltă performanță din lume. Deci cifrele vorbesc de la sine. Cel mai puternic calculator în Uniunea Europeană este în Italia, este pe locul 14 global și este de patru ori mai încet decât uh, cel mai rapid calculator care se găsește în China. Deci concurența în, um, aici um, Uh, lideri în, în acest domeniu sunt uh, Statele Unite, China, Japonia. Iar calculatoarele pe care le avem depind de tehnologie non-europeană, ceea ce ne uh, conferă un dezavantaj. Faptul că suntem în urmă în acest domeniu a făcut să fim depășiți, iar performanța iar investițiile noastre sunt insuficiente um, în acest domeniu, ceea ce are un impact negativ asupra economiei. Oamenii de știință, industria noastră, trebuie să folosească date și infrastructuri uh, din afara Uniunii Europene, iar asta amenință și uh, securitatea datelor. Noi oferim datele noastre unor state terțe care nu oferă garanții în ceea ce privește protecția datelor. Uh, și astfel pierdem um, cunoștințe, pierdem uh, teren uh, și cotă de piață. Uh, dacă nu știți foarte mult despre acest subiect, la o primă um, privire, pare greu de explicat cum funcționează calculele la, de, de înaltă performanță. Uh, datele însă sunt esențiale uh, în cazuri de dezastre naturale, în medicină, diagnostic uh, și în selectarea unor tratamente, în transport, orașe inteligente, transportul public, toate acestea depind de fluxuri de date și de procesarea acestora. 10 până la 20 de ani durează ca un nou medicament să ajungă pe piață. Dacă aplicăm aceste tehnologii, s-ar putea reduce la câteva luni. Tratamentul de precizie poate fi mult mai eficient. În momentul de față durează mult prea mult timp. Și uh, există și multe alte exemple pe care aș putea să vi le dau. Toate acestea înseamnă că trebuie să acționăm urgent. Tocmai de aceea propunerea Comisiei de a institui o întreprindere europeană comună pentru calcul, calculul de înaltă performanță este necesară infrastructurile um, ce, ce pot face astfel de calcule de la mare viteză sunt esențiale. Niciunul dintre statele membre nu este capabil să facă aceste investiții singur. Deci această întreprindere comună este platforma perfectă. Obiectivele sunt următoarele. Două sarcini principale. Achiziționarea de supercalculatoare o infrastructură unică și investiția în cercetare științifică pentru a uh, crea supercomputere și sisteme operaționale. Întreprinderea comună până în 2020 uh, va organiza achiziții publice uh, de părți pentru a construi supercomputere care vor putea calcula 10 la puterea 18 uh, calcule pe secundă. Termenele, uh, obiectivele pe termen lung, 2021-2022, ar fi să se uh, îmbunătățească performanțele și mai mult. Ar fi un calculator care tocmai ar putea face aceste calcule de 10 la puterea 18 deci um, număr uh, pe secundă. Cine va participa la aceste operațiuni? Declarațiile privind uh, întreprinderea comună au fost semnate de 14 au fost semnate de 14 state membre, Elveția a semnat și ea ca stat participant. Participarea este deschisă tuturor statelor membre sau părților terțe interesate. Finanțarea. 50% va veni din bugetul european, iar restul va veni din partea statelor participante partea UE va veni de la mecanismul conectarea Europei și de la Orizont 2020. Contribuția statelor participante va fi la același nivel. Întreprinderea comună nu va uh, solicita fonduri proaspete din alte programe europene, fondurile au fost uh, alocate în bugetul 2018-2020 al Uniunii Europene, uh, în programele pe care tocmai le-am menționat. Contribuția financiară a statelor membre nu este menționată în regulament. Decizia va fi luată de Consiliul Întreprinderii Comune. Câteva ultime aspecte pe care aș dori să le menționez. Accesul la infrastructură și protecția datelor Protecția datelor va fi reglementată prin regulile existente și toate statele vor trebui să respecte aceste reguli. În ceea ce privește accesul, 50% va fi alocat tuturor țărilor interesate, fie că ele participă la întreprinderea comună sau nu. Iar uh, programul Orizont și se vor aplica regulile uh, pentru Orizont 2020 și uh, mecanismul conectarea Europei. Restul vor fi distribuiți în rândul statelor participante. Sper că veți uh, sprijini această propunere. Președintele, Mă scuzați uh, că vă întrerup, uh, dar uh, nu trebuie să, trebuie să fim disciplinați cu timpul. Avem toți raportorii din umbră prezenți. Domnul Boni, în numele PP. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului pentru excelenta muncă depusă. Anul trecut, Parlamentul European a luat notă de lipsa de capacitate de calcul de înaltă performanță în Europa. Și acum facem uh, progrese într-un domeniu crucial pentru uh, strategia UE, în special uh, organizarea uh, comunității de calcul de înaltă performanță, um, extinzând uh, activitățile la supercomputere uh, și uh, consolidând uh, lanțul de aprovizionare în acest domeniu. Nu există posibilitatea de a promova domeniul digital fără calcul de înaltă performanță și rețele de astfel de calcule. În momentul de față ne bazăm pe infrastructura de cercetare existentă, există o rețea care conectează 50 de milioane de cercetători. Avem uh, de asemenea Praise, parteneriatul um, pentru cercetare, care tot așa acordă acces la supercomputere. Avem și platforma europeană pentru calcul de înaltă performanță. Sper că această inițiativă va aduce la oaltă investiții pentru a se crea supercomputere la nivel european și infrastructură pentru big data. Întreprinderea comună la nivel european dorește să achiziționeze sisteme cu o înaltă performanță și să sprijine uh, Uh, crearea de sisteme prin, cu noile tehnologii până în 2023. Parlamentul uh, European ar trebui să sprijine eforturile Comisiei împreună cu uh, industrie, domeniul industriei cercetării și cel universitar, astfel încât această întreprindere com comună să funcționeze în sinergie cu Big Data, platforma europeană PPP, și astfel să se creeze bazele pentru o economie bazată pe date în Europa. Cred că totul este pregătit, însă la final aș vrea să încurajez mai multe state membre, ați menționat că este vorba de 13 sau 14, deci să încurajez mai multe state, inclusiv țara mea, Polonia, să uh, se alăture acestei inițiative și acestei întreprinderi comune și să-i acorde prioritate în programele de uh, cercetare și dezvoltare. Mulțumesc! Next speaker, colleague Toshanovski on behalf of ECR. Colegul Toșanovski, numele cere acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur și eu celor care i-au mulțumit raportorului pentru excelenta bază, pentru munca noastră și pentru faptul că sprijină sinergia între transparența datelor și securitatea cibernetică. Aș vrea de asemenea să sprijin o altă idee bună și anume crearea unei întreprinderi comune uh, în acest domeniu. Sper că această întreprindere comună va fi lansată cât se poate de repede și vom face acest pas înainte. În momentul de față, Uniunea Europeană a rămas în urma restului lumii. Eu am prezidat uh, Consiliul de Supraveghere al unei uh, companii care se cheamă Ati for Innovation și știu cât de greu este să găsești finanțare și cât de greu este să construiești un uh, supercomputer. Mă îngrijorează puțin implementarea. Dacă continuăm să insistăm că, ca totul să fie făcut din surse europene, nu prea vom avea de unde să cumpărăm componente, de exemplu. Acum 2-3 ani, când încercam să construim un supercomputer, era imposibil să-l construiești numai din uh, piese europene. Este vorba de echipamente cât se poate de specializate, sunt uh, adaptate în funcție de nevoile fiecărui client, uh, criteriile sunt foarte stricte, iar unele dintre componente sunt în continuare în etapa de cercetare. Câteva lucruri aș mai dori să adaug în ceea ce privește raportul. Poate că unele dintre puncte ar fi, mai pot fi discutate. Întâi, accesul statelor terțe. Eu aș sugera să rămânem deschiși, flexibili. să nu uh, limităm cooperarea internațională. Să ne uităm la Israel, de exemplu. Este o țară foarte aproape de Uniunea Europeană și are un potențial de cunoaștere enorm. Deci să nu le închidem ușa. Și un al doilea comentariu care se bazează pe experiența mea cu Galileo. Avea de a face cu utilizarea strict civilă. Inițial am spus că poate fi folosit numai în scopuri civile. Dar apoi, și când era vorba de PRS, și când era vorba de servicii de securitate, acest pro, um, forțele de securitate și acestea au putut să folosească aceste tehnologii. Deci să nu fim atât de stricți. Serviciile de securitate uh, devin parte din viața civilă. Și dacă stabilim uh, limite atât de stricte, s-ar putea să avem greutăți în a le respecta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Federle, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru munca depusă până acum. Sprijin și eu uh, multe dintre pozițiile cere ale domnului Toșanovski cred că ajung, suntem într-un domeniu în care chiar putem vedea valoarea adăugată europeană. Putem face mai mult la nivel european decât în statele membre. Mă uit uh, la evoluții, cum zicea și raportorul. Eram lider în acest tip de tehnologii în urmă cu un deceniu și acum rămânem în urmă. Iar acum, fie că e vorba de previziunile meteo, agricultură, modelare pentru noi materiale, pentru construit case sau pentru securitate, apărare, luptă antiterorism, avem nevoie de aceste supercalculatoare, uh, supercomputere. Noi nu facem parte din procesul legislativ aici, dar putem transmite un mesaj puternic din partea Parlamentului către Consiliu, că vrem să facem progrese și un semnal clar și către Comisie că vrem să facem progrese, deci, în ceea ce privește calculul de înaltă performanță. De asemenea, uh, avem un set de, do- de dosare în așteptare, FP9, unde eu am uh, făcut presiune pentru a include uh, tehnologiile cuantice și așa mai departe și nu am primit niciun fel de răspuns din partea Comisiei. Dacă împreună reușim să depășim diferendele și diferențele de opinii între grupuri, care sunt vizibile de obicei, cred că putem transmise, transmite un mesaj uh, Um, foarte clar uh, și putem contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor. Evoluțiile în domeniul tehnic și uh, digital, tehnologic, uh, sunt probabil numai la început și dacă pierdem startul vom rămâne în urmă și vom fi acel bătrânel care a obținut și el câteva medalii la Olimpiada din anii 30 și atât. Ehm, cred că trebuie să ne punem pe treabă. Munca începe acum. Domnul de Londe, numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului este un raport important pentru că în celelalte părți ale lumii se construiesc uh, calculatoare de înaltă performanță uh, pentru a procesa datele în cantitate mare, pentru uh, a obține un avantaj competitiv. Trebuie și noi să ne îndreptăm în aceeași direcție. Dar crearea de infrastructură este doar o un pas în direcția cea bună. Avem nevoie de oameni calificați pentru a crea sistemele, pentru a face să funcționeze și pentru a le face să evolueze. Ne întrebăm ce facem uh, cu cei uh, obișnuiți cu alt tip de viață. Poate putem să atragem oamenii pas cu pas uh, pentru ca toată lumea să profite în viitor de tehnologie. Și când spunem toată lumea, trebuie să uităm și de dezechilibrul de gen. Avem nevoie de mai multe femei în domeniile tehnologiei și în poziții de lider. Și în amendamente vom cere asta. E vorba, până la urmă, de societatea în care dorim să trăim. Un alt obiectiv pentru noi este abordarea civilă în aceste activități. Toate aceste obiective vor fi atinse dacă folosim cel mai bine resursele puține pe care le avem într-un mod deschis, transparent uh, și chipzuit. Trebuie să se îmbunătățească transparența, să se îmbunătățească gestionarea acestor proiecte. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Sirichiotis de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, colegului nostru, Sigmantas, pentru acest raport. Um, grupul politic Guengel are anumite îngrijorări în legătură cu această propunere făcută de Comisia Europeană. Considerăm uh, că textul uh, poate fi mult îmbunătățit uh, și raportorul a făcut eforturi în acest sens. Orice investiție în sistemele de calcul de înaltă performanță trebuie să țină cont de interesele societății. Aceste supercalculatoare de nivel înalt trebuie să ofere servicii de calitate inclusiv pentru a sprijini IMM-urile, de exemplu. IMM-urile care sunt baza economiei europene. Mai ales atunci când dorim uh, să facem o serie de proiecții sau de standardizări. Avem mai multe rezerve. Considerăm că sistemele de calcul de înaltă performanță nu trebuie să fie exploatate în domeniul militar sau în apărare. Se vorbește de securitate, dar până la urmă, dar nu trebuie să uităm libertățile individuale care riscă să aibă de suferit sau protecția datelor personale. Conform propunerii comisiei, accesul la supercalculatoare va depinde de contribuția statelor membre. Dar, ă, bineînțeles, asta înseamnă că statele membre mai mici vor avea de suferit. De aceea nu suntem de acord cu această propunere din ă, de această propunere a Comisiei. Ă, dorim ca toate statele membru să aibă același acces, deci toți utilizatorii din toate statele membre să aibă um, același tip de acces. Bineînțeles, această inițiativă trebuie să respecte legislația privind protecția datelor personale. Avem experien- am avut experiențe similare în trecut cu tehnologii de vârf și suntem îngrijorați. Trebuie să ne asigurăm că această legislație va respecta libertățile individuale și drepturile și datele personale. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Zorinio. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest eh, raport și propunerea inițială a Comisiei reprezintă un semnal foarte important pentru viitorul Uniunii Europene și pentru viitorul societății digitale în care se dezvoltă astăzi la nivel internațional. Trebuie să amintim că aplicațiile HPC nu înseamnă același lucru ca și calculele de înaltă, de înaltă performanță. Nu e vorba aici doar de aspecte tehnologice. Ca să avem calcule de înaltă performanță, avem nevoie de persoane extrem de calificate Trebuie să se lucreze la cel mai înalt nivel de performanță, dar trebuie să existe și algoritmi uh, de precizie uh, care uh, să poată să intre într-un proces de învățare. Și în acest cadru socioeconomic nu trebuie să uităm valorile comune ale proiectului european. Nu există niciun motiv pentru ca societatea europeană a gigabiților să aibă mai puține valori comune decât societatea în care se construiește acest uh, proiect comun de nivel european. Iată de ce avem nevoie de sisteme de calcul de înaltă performanță și de o identitate digitală europeană. Very much. Mulțumesc, spune domnul președinte, vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, pentru observațiile dumneavoastră. Urez bun venit reprezentanților a nouă parlamente din comunitatea energiei. Sunt reprezentanți a nouă țări din estul și sud-estul Europei, deci din Balcanii Occidentali. Și um, cât de curând vom aborda subiectul care este de interes pentru dumneavoastră, dar acum vom încheia mai întâi punctul 14. E vorba de întreprinderile europene comune pentru calcul din altă performanță și dau cuvântul domnului Thomas Cordas de la Comisia Europeană. Dânsul este director pentru excelență digitală și uh, infrastru- um, sau, uh, infrastructura de excelență în domeniul științei uh, și tehnologiei. Vă rog, aveți cuvântul. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei ITRE pentru ocazia oferită de a lua cuvântul astăzi aici. Ne bucurăm uh, de acest proiect de raport. Um, pregătit de domnul Bacitis și uh, am ascultat cu interes observațiile raportorilor din umbră. Toți deputații, uh, mulțumesc tuturor deputaților interesați de acest proces. Mm, este o plăcere pentru mine, în numele Comisiei, să aud că recunoașteți importanța sta, uh, sta, mm, pe care o are acest dosar pentru leadership științific al Uniunii Europene și pentru transformarea industriei și societății noastre. Aceste elemente au fost foarte bine subliniate de domnul Balcitis, dar și de mulți dintre raportorii din umbră. Doresc să vă spun că discuțiile din Consiliu pentru crearea acestei eh, întreprinderi comune progresează rapid. Președinția bulgară are obiectivul ca abordarea generală să se adopte înainte de sfârșitul președinției și sperăm că și dumneavoastră și avizul dumneavoastră va fi gata până atunci. Poate vă întrebați de ce e atât de important să acționăm atât de rapid. Cred că s-a spus deja. Nu doar nu suntem în top 10, dar pierdem teren și în următoarea generație de tehnologii despre care ați vorbit. Pierdem teren și uh, în a avea uh, aparate de calitate care să ajute pe oameni de știință, industria și IMM-urile, dar și sectorul public să exploateze aceste supercalculatoare care să poată să abordeze peste 7000 de aplicații care depind de supercalculatoare și multe au fost menționate azi. Statele Unite, China și Japonia deja uh, Uh, creează supercalculatoare și au supercalculatoare în top 10 și 2021 este um, ținta pentru următoarea generație de supercalculatoare, deci investesc masiv deja de un an cel puțin uh, în următoarea generație de calculatoare. Bineînțeles, trebuie să inventim rapid în supercalculatoare și în același timp trebuie să investim în următoarea generație acestor tehnologii pentru că suntem în urmă. Suntem de acord că în Europa nu deținem toate elementele necesare pentru a face acest lucru, de aceea trebuie să investim în aceste um, elemente acum ca să putem să facem aceste supercalculatoare până în 2022-2023 cel mai târziu. Trebuie să începem să lucrăm acum, pentru că ciclul de dezvoltare pentru aceste tipuri de tehnologii este de cel puțin 4 ani, dacă nu 5. Și ne vom concentra nu doar pe um, a avea mașini de top sau uh, în dezvoltarea tehnologiilor, ci și, așa cum ați spus, dorim să creăm aplicații inovante, să consolidăm capacitatea IMM-urilor, capacitatea lor de a inova și dorim să creăm capacitățile de care avem nevoie pentru a exploata aceste tehnologii. Este o plăcere pentru mine să spun că nu doar cele 14 state membre care au semnat până acum declarația, dar și multe alte state membre sunt interesate acum să participe la întreprinderea comună. Polonia, de exemplu, a declarat recent că este gata să semneze declarația foarte curând, e o veste bună, dar și Suedia a făcut același lucru și sperăm că foarte curând vom putea anunța și alte vești bune, nu doar de la țări medii și mari, ci și din partea unor țări mici pentru că este fundamental să creăm condiții egale în întreaga Europa. Ultima frază, domnule președinte, ambiția noastră este să oferim acces tuturor la supercalculatoarele Uniunii și de aceea întreprinderea comună este esențială cu această abordare 50-50 uh, pe care uh, o avem. Mulțumesc. Are cuvântul din nou domnul Balcitis, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Toate subiectele menționate sunt foarte importante, dar doresc să profit de ocazie pentru a menționa câteva idei în cadrul acestei discuții, pentru că e vorba de viitorul nostru. Nu putem să încheiem abrupt discuțiile. Propunerea Comisiei este baza vieții noastre în viitor. Mi-aduc aminte că în 2003 în Lituania discutam despre sistemele informatice și despre uh, conexiunile de viteză ridicată, vorbim, vorbeam despre uh, conexiunea prin cablu. Eu lucram atunci la Ministerul Transporturilor și s-a dat vina pe mine că am um, prevăzut prea mult buget pentru acest proiect, dar până la urmă avem acest cablu și ne bucurăm că avem uh, conexiunea internet uh, cu mare viteză sau unul dintre internet, un internet uh, cu mare viteză mult mai bun decât în alte țări europene. Deci, în acest caz, Comisia va putea aduce soluții la nivel de tehnologie. Uh, E vorba aici de viitorul nostru. Trebuie să acționăm rapid. Viața ne cere să facem asta. Vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și pentru intervenții și acum prezint calendarul. Termenul pentru amendamente este 26 aprilie, ora 12. Deci totul se întâmplă joi. Votul la ITRE va avea loc pe 19 iunie și votul în plenară urmează să fie confirmat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 15 e vorba de schimb de opinii cu comunitatea energiei. Uh, am uh, avut o discuție foarte interesantă. Uh, acum un an și jumătate cu uh, reprezentanții Parlamentului European și reprezentanții a nouă parlamente din estul și sud-estul Europei. Acum urez bun venit la Comisia ITRE, Comisia pentru Industrie, IMM-uri, Cercetare, Energie și parțial și pe probleme legate de schimbările climatice, agenda digitală, um, chiar și politica spațială. Deci avem multe responsabilități și ne implicăm în economia reală a Uniunii Europene. Domnul Ianis Copaci se află de asemenea alături de noi. Este directorul secretariatului Comunității Energiei de la Viena. Este european, este sloven. Vă urez bun venit, domnule director, și urez bun venit uh, tuturor uh, parlamentarilor din țările uh, care sunt părți contractante la Comunitatea Energiei. Și această reuniune are loc cu ocazia celui de-al doilea plen uh, parlamentar al Comunității Energiei. Primul a avut loc acum un an. Doresc să adaug faptul că Comunitatea Energiei este o organizație internațională care reunește Uniunea Europeană și țări din Europa de Sud-Est și zona Mării Negre. Prezentarea introductivă va fi făcută de domnul director. Va prezenta activitatea organizației, chestiuni de interes, cum ar fi posibilele implicații ale pachetului energiei ecologice pentru Comunitatea Energiei. Acest pachet este foarte important pentru noi astăzi la ITRE și vor urma discuții și dezbateri cu participarea membrilor. Păr- reprezentanții părților contractante la Comunitatea Energiei sunt invitați să participe. Sper că veți participa la discuții și poate pentru a demara discuția, pentru că nu aveți cartonașe, noi avem cartonașe, v-aș ruga să vă spuneți numele și să spuneți din ce țară veniți, unul după celălalt, atât doar. Vă rog să aprindeți microfonul, să vă spuneți numele și țara pe care o reprezentați, ca să știm cine se află alături de noi. Începem cu liderul grupului cu care am coprezidat ședința. Sunt Goran Mileschi uh, și sunt parlamentar din Macedonia. I'm Harry sunt Harry Lokveneț și sunt parlamentar din Macedonia. Thank you. I am Agim. Mulțumesc. Și eu sunt tot deputat parlamentar din Macedonia. Thank you. Gaha. Mulțumesc. Sunt Gaha Cuceava din Parlamentul Georgiei. Predra Coșul, Parlament Bosnia și Herțegovina. Sunt Petra Coșov din Parlamentul Bosniei și Herțegovinei. Next, who is the next one? Cine urmează? Uh, member. Yeah. member of Parliament. Members of Parliament. Doar membrii parlamentelor. Vă rog să vă spuneți numele și țara. Once again, yeah. Vă rog. Berisha Șolea, member of Parliament of Kosovo. Uh, sunt deputată din Kosovo. Yeah. Dardan Sidiu, member of the... Tondarsiu din Parlamentul Kosovo. Snežana Petrović, Serbian. Sunt uh, Snežana Petrović din Parlamentul Serbiei. Și eu sunt tot din Parlamentul Serbiei. Andrei Hasa, Member of Parliament of Albania. Din Parlamentul Albaniei. Edward Chalsi, from Albanian Parliament. Tot din Parlamentul Albaniei. Leopid Yusayski, Member of Parliament of Ukraine în uh, Parlamentul Ucrainei. Thank you for your... Foarte bine, vă mulțumesc că v-ați prezentat. Acum dau cuvântul domnului director care ne va face prezentarea sa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule profesor Buzek, vă mulțumesc că ne-ați invitat și ne dat această șansă să ne întâlnim în Parlamentul European, ceea ce dă sânge proaspăt plenului nostru parlamentar și mulțumim tuturor uh, eurodeputaților care sunt interesați să se întâlnească cu noi, să ne <clears throat> pună la discuție din timpul dumneavoastră prețios. Comunitatea energetică e o organizație paneuropeană care reunește Uniunea Europeană cu țările din vecinătate. Această vecinătate e în schimbare puțin Membrii din trecut erau și Bulgaria, România și Croația, pe care le-am pierdut pentru că au aderat la Uniunea Europeană, dar avem noi membri, Moldova, Ucraina și Georgia. Sperăm că și alte state pe viitor. Comunitatea Energiei a devenit, pe lângă Consiliul Europei, singura organizație cu adevărat paneuropeană care reunește întregul continent. Părțile noastre contractante sunt țările cu albasul deschis, se angajează în mod unilateral și voluntar să transpună achiul comunitar în domeniul energetic în unele aspecte de mediu și recent și în domeniul climatic. Dacă parcurgem succint imaginea aceasta, să vedem ce se întâmplă ce s-a transpus parțial sau integral uh, cel al treilea pachet energetic. Doar trei din cele nouă părți contractante ale noastre n-au transpus al treilea pachet energetic. Georgia nu, pentru că a aderat în organizația noastră doar foarte recent și n-a avut încă suficient timp. Fosta Republică Iugoslava Macedoniei face lucrul acesta în prezent. Doar Bosnia-Herzegovina e puțin blocată din punct de vedere politic și e an electoral, așa că nu cred că o să se avanseze prea mult. În rest, dacă vorbim despre gaz și electricitate, piețele respective, părțile contractante, sunt membre oficiale ale pieții interne energetice a Uniunii Europene și respectă aceleași reguli, în esență. Codurile de rețea nu sunt transpuse încă, dar e un mic amănunt. În rest, Domeniul achiului e ce vedeți acum pe hartă. Și dacă ar fi să-l parafrazez pe Napoleon, unde e codul, acolo e țara, unde e achiul, aceasta e Europa și vedeți pe hartă unde e Europa. N-are rost să vă citesc textul, dar uh, încercăm să avem aceeași politică durabilă în domeniul energetic și în Uniunea Europeană. În energie regenerabilă avem țintele pentru 2020 ca și Uniunea Europeană, dar sunt mai puțin ambițioase oarecum. Și în în alte domenii suntem puțin mai puțin ambițioși în probleme climatice. Nu avem aceste obiective și asta devine o problemă, pentru că sperăm că vom rezolva în acest an, proiectând sau discutând ținte pentru 2030, fiind oficial membri ai pieții interne energetice, dar având două politici diferite sau având două regimuri legale diferite, ar fi inacceptabil. Iată de ce vom discuta despre ținte de eficiență energetică în acest an și sperăm că le vom stabili exact la același nivel ca și Uniunea Europeană. Iată de ce. Vom discuta țintele pentru energii regenerabile care vor avea legătură cu Uniunea Europeană și iată de ce vom discuta și ținte în materie climatică. Nu le arăt acum pe ecran <clears throat> pentru că E o discuție care nu a avut încă loc. Următoarea chestiune, emisiile de la marile unități de combustie. După cum știți, directiva a intrat în vigoare de la ianuarie anul curent și toate părțile contractante au decis, sau adoptat uh, planuri naționale în materie de emisii. De exemplu, ca să o ilustrez, Serbia a declarat că o să închidă 8 uh, termocentrale pe cărbune până în 2022. E foarte mult pentru o țară precum Serbia și, evident, se pune întrebarea ce vine după cărbune. Discuția de astăzi uh, în plenul parlamentar a fost uh, consacrată energiilor regenerabile, obstacolelor în calea desfășurării mai multe energii regenerabile în comunitatea energiei și încerc să vă arăt câteva dintre dilemele sau chestiunile critice subliniate de părțile contractante care sunt uh, mai subliniate decât în Uniunea Europeană. Sunt mai prezente decât în statele membre ale UE. De ce părțile noastre contractante stau puțin altfel decât statele membre ale Uniunii. În primul rând, subvențiile la carburanții fosili sunt mult mai mari în părțile contractante la comunității energiei decât în statele membre ale Uniunii. Uneori spunem, dar încercăm să calculăm cu cifre concrete că dacă ar fi să utilizăm la fel de mulți bani cât se folosesc uh, subvențiile la carburanții fosili pentru energie regenerabilă, situația din părțile noastre contractante ar arăta mult mai optimist. O chestiune similară cu unele din statele membre ale UE, riscurile ridicate de țară pentru investiții în energie regenerabile. Cred că știți cu toții de această comparație pe care think tank-ul german Agora a prezentat-o cu vreo doi ani în urmă în legătură cu diferențele în costurile de capital pentru investiții în energie regenerabile. Mi-aduc aminte, era Grecia cu 12%, Croația cu 11%, în comparație cu Germania, cam cu 3 sau 4%. Asta înseamnă că investițiile în energie regenerabile în Germania sunt mult mai ieftine decât investiții în Grecia. <clears throat> Dar dacă comparăm cu situația din poziția contractante, riscul de capital e și mai mare. E un apel așadar să o exprimare a nevoii de a avea un instrument financiar pan-european care să reducă riscurile de țară. Altfel nu vom avea un nivel adecvat de investiții în energie regenerabilă. Următoarea chestiune critică <clears throat> tarifuri, tarifele ridicate fi din Există o reticență, era ceva la mod acum câțiva ani, am avut impresia, inclusiv noi, secretariatul, că acum transpunem adecvat directiva energiilor regenerabile. Dar Uniunea Europeană, desigur, a făcut un pas uh, înainte. Dumneavoastră introduceți orientări privind ajutorarea de stat, opțiuni și investițiile devin tot mai ieftine în energii regenerabile. La părțile noastre contractante, la unele, nu la toate, s-au blocat oarecum în istorie și acest nivel de subvenție în continuare prea ridicat, ceea ce e un obstacol pentru desfășurarea de energie regenerabilă. O altă problemă, ajutorul de stat subestimat. O să vă arăt imediat un exemplu, cel mai recent de la una dintre părțile noastre contractante. Probleme de ajutor de stat în Uniunea Europeană sunt uh, tratate adecvat de Digi Concurență la părțile noastre contractante, cel puțin noi, secretariatul, nu avem mandatul sau competența să intervenim așa cum o face Digi Concurență. Iată de ce ajutoarele de stat sunt substanțial mai răspândite în sectorul energiei în general și nu sunt tratate adecvat de autoritățile în materie de concurență sau în materie de ajutoare de stat. O altă chestiune critică, inexistența unei politici de transformare a locurilor de muncă, pentru că oamenii au nevoie de o viziune, de optimism, de o imagine, cum ar putea arăta viitorul lor, cum ar putea fi remodelat. Există unele proiecte individuale destul de interesante, cum să angajăm mineri din minele de cărbune să devină manageri de pădure, deci să treacă în domeniul forestier, cum să utilizăm biomasă în loc de cărbune pentru a avea electricitate pe baza acestea. Dar aceste proiecte se pierd oarecum în problemele politice mai mari. Și ultimul element, uh, rezistența la introduce o piață regională a electricității. Pot să vă arăt un studiu pe care l-am publicat cu aproximativ un an în urmă, care arată că în Europa de Sud-Est 271 de milioane de euro de beneficii anuale ar veni pentru consumatorii uh, de electricitate din uh, tranzacții transfrontaliere, dar Multe dintre părțile contractante încearcă în continuare să păstreze o izolare a țărilor, pentru că nu e nimic mai atrăgător pentru ele decât monopolul. Și fiecare în o grada proprie. Problema ajutorului de stat la care m-am referit puțin mai devreme e frumos ilustrată în acest grafic. Vedeți aici? Acest grafic vă arată prețul electricității în regiunea noastră anul trecut, în 2017. Și această linie de acolo e de 80 de euro pe megawattoră. Mult peste prețul zilnic. Ar fi un preț al electricității produse în cea mai recentă termocentrală pe carbone care e în Kosovo acum, ceea ce înseamnă că ar fi o diferență uriașă între prețul de piață și prețul promis investitorilor printr-o garanție de stat. Ceea ce înseamnă, desigur, că cineva trebuie să plătească diferența respectivă și acest cineva e contribuabil. Iată o ilustrare a problemei ajutoarelor de stat, probabil mult mai uh, pregnantă sau răspândită în părțile noastre contractante decât în Uniunea Europeană. Nu o să vorbesc despre inițiative regionale, poate ultima imagine despre provocări. Sunt câteva provocări, la unele m-am referit. Unele trebuie să le menționez uh, specific, lipsa de progres în normalizarea relațiilor între Serbia și Kosovo, în probleme energetice și e un punct fierbinte pentru întreaga regiune, ceva care blochează multe evoluții regionale în Balcanii Occidentali și lipsește voința politică de ambele părți pentru a rezolva problema respectivă. Proceduri de soluționare litigiilor în comunitatea energiei au uh, succes, dar în chestiuni necontroversate. Mecanisme disuasive <clears throat> sau suficient de disuasive când există probleme politice sau comerciale în joc discutăm acum modificări ale Tratatului Comunității Energiei, se discută acestea la Consiliul European și colegii de la Comisie lucrează intens. Am uitat să-i salut, de fapt, la început. Vă mulțumesc că ați venit. Trebuie să facem tratatul comunității energiei să organizația comunitatea energiei și mai funcțională în cele din urmă era unul dintre obiectivele Uniunii Energetice, când au fost prezentate Parlamentului European și sper că o să devină realitate în viitorul apropiat. Ce e important când discutăm despre alte evoluții de politică este să asigurăm că comunitatea energiei nu e lăsată în urmă în tranziția energetică. Nu doar tenițele la care m-am referit, ci și pachetul energiei curate. Colegul dumneavoastră Turme și profesorul Buzec împreună au sugerat un amendament care preconizează că pachetul energiei curate trebuie să fie propus Consiliului de Miniștri ai Comunității Energiei să fie transpus în regiunea noastră la șase luni după adoptare. Acest amendament, putem înțelege, nu e atacat de unele delegații naționale din Uniunea Europeană, dar cred că e foarte important să menținem comunitatea energiei în aceeași dinamică ca și Uniunea Europeană, pentru că e foarte ușor să extindem discrepanța dintre cele două asociații, ceea ce nu e deloc uh, un obiectiv pe care să ne-l propunem. Și ultimul element aici, o discuție cu privire la țintele în orizontului 2030 pentru comunitatea energiei. Discuția a început. Important e să progreseze. Aceasta e sarcina principală a noastră, a Comisiei și sperăm că o vom finaliza cu succes la Consiliul Ministerial din octombrie anul curent. Și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Vă mulțumesc, domnule Cooper, să mă prezint și eu reprezentanților celorlalte sunt Henkel, vicepreședinte al uh, Comisiei. Îl înlocuiesc pe domnul Buze, care are un angajament anterior pe care nu l-a putut modifica. Acum o să deschid discuția. Am până acum patru persoane înscrise pe listă care vor să ridice o problemă sau să facă o intervenție. Mai întâi, domnul Ovenești de la Comisia pentru Afaceri Europene din Parlamentul fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși colegi din Parlamentul European, distinși colegi din parlamentele naționale, din statele membre ale Comunității Energiei, ca deputat din Parlamentul Macedoniei, la început, permiteți-mi să vă prezint niște date legate de utilizarea energiei regenerabile în Republica Macedonia. În ciuda existenței unor condiții favorabile pentru utilizarea energiei solare, aproape 250 de zile însorite pe an în medie, în Republica Macedonia, soarele încă nu este utilizat suficient pentru a produce electricitate. Parțial, din cauza investițiilor inițiale considerabile pentru a introduce panou solară pentru a instala, în ciuda oportunității care există în utilizarea eficientă a deșeurilor de la rampele de gunoi care ar putea utiliza pentru a produce energie, același lucru pentru biocarburanță, sau energie eoliană. Pentru a avea o utilizare mai mare de energii din surse regenerabile pe viitor, Câteva proiecte sunt uh, preconizate pe realizare. Faza a doua de la Bogdan din 2019 până în 2021 și capacitatea solară instalată acestui parc eolian va fi de 50 de MW. Începe construcția unui nou parc eolian, Milații, faza 1, 14 MW în perioada 2019-2021 Capacitatea totală instalată a proiectului este preconizată la 50 de MW. Construcția unei hidrocentrale pe Senarec și reactivarea ideii de utilizare a potențialului hidro a râului Varta. Adoptarea noii legi <clears throat> privind energia și mecanismul preconizat pentru construirea de <clears throat> uh, centrale fotovoltaice ar putea duce la instalarea acestor unități până la 17 MW până în 2019. Republica Macedonia a introdus tarife preferențiale pentru achiziții și comercializare de electricitate produse de la mici uh, hidrocentrale din biogaz, energie eoliană, solară, sisteme fotovoltaice cu scopul de a stimula producția de energie din surse regenerabile. Pentru a mări utilizarea energiei din surse regenerabile, în comunitatea energiei, în părțile contractante, diverse măsuri de stimul sunt necesare pentru a încuraja utilizarea pe scara mai largă. Utilizarea ar trebui să fie încurajată cu diverse granturi și alte fonduri, ca și <clears throat> prin sensibilizarea sectorului de afaceri și a cetățenilor în legătură cu efectele favorabile ale surselor regenerabile. Aș vrea să subliniez că întâlnirile plenului parlamentar sunt o ocazie excelentă pentru a face un schimb de păreri și idei în diverse domenii ale sectorului energetic. Măsuri pozitive care sunt utilizate în alte state membre pentru ca Parlamentul să le poată transpune în legislația internă și să utilizeze contactele cu oamenii de afaceri, cu cetățenii pentru a-i sensibiliza în legătură cu nevoia de utilizare pe scara mai largă de surse regenerabile de energie. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Ne bucurăm să aflăm că veniți dintr-o țară cu atâta soare. Noi în Bruxelles avem numai ploaie. Următoarea persoană pe listă este domnul Zarcomici din Comisia Economie, Comerț, turism și energie din Parlamentul Serbiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, ai Parlamentului, dragi colegi. Având în vedere că Republica Serbia este în proces de aderare la Uniunea Europeană, care consideră foarte importante uh, energiile regenerabile, suntem uh, motivați să construim un mediu important, uh, ce să stimuleze folosirea energiilor regenerabile, îndepărtându-ne de energiile fosile. Republica Sârbia, Serbia uh, se bazează pe prevederile europene când își definește propriile ținte ținem cont de eh, rezervele strategice, evaluăm durata acestora și ținem cont și de posibilitatea de cooperare regională. Statutul de membru în comunitatea energetică creează uh, posibilitatea um, um, um, acumulării de uh, experiență în domeniul energiilor regenerabile. din acest punct de vedere, o contribuție semnificată din, semnificativă din partea uh, comunității energetice se reflectă în încurajarea me, uh, membrilor de a folosi potențialul de energie uh, hidrologică, din cum este prevăzut și în directiva privind energiile regenerabile. piețele cu garantarea originii ar putea încuraja generarea de electricitate din, din surse regenerabile și ar contribui la utiliz utilizarea mai mult, mai uh, uh, puternică a acestor uh, energii. Mulțumesc! Urmează reprezentantul Parlamentului din Albania. I would like to profoundly thank you for making us Mulțumesc foarte mult din faptul, pentru faptul că ne-ați făcut parte din această comisie și pentru oportunitatea de a interveni. Albania a primit o puternică recomandare în urmă cu câteva zile să deschidă negocierile cu Uniunea Europeană, recomandare din partea Comisiei Europene. Este o recunoaștere pentru eforturile extraordinare și reformele enorme pe care le-am uh, efectuat în ultimii ani. De asemenea, este o încurajare de a continua cu reformele noastre. Nu am putea, nu am fi putut obține o recomandare uh, pozitivă dacă nu am fi reformat uh, economia. Și știm cu toții cât de important uh, este sectorul energetic. Deci am trecut de la o situație disperată în urmă cu câțiva ani la una bună, așa cum este ea acum. Însă nu am fi putut uh, face reformele în sectorul energetic fără cooperarea cu statele vecine dar și cu liderii comunității energetice la Viena. Am văzut că prin dialog, cooperare, schimb de idei, uh, nou, uh, schimb de know-how, am putut ajunge la un nivel la care să fim mândri de ceea ce am obținut. Un lucru pe care l-am învățat cu toții este că în ceea ce privește energiile regenerabile, um, Albania uh, se bazează în mare parte pe energii regenerabile, pentru că avem foarte multă hidroenergie. Însă, în ultimii ani, numai făcând parte din comunitatea energetică și um, participând în domeniul energetic, am reușit să uh, avem reglementări bune, dar și să construim instituții puternice. Tocmai de aceea vom continua cu reformele și vom uh, dori să continuăm să facem parte din uh, această instituție atât de utilă uh, Uh, cum este comunitatea energetică. Încă o dată mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Domnule Pilițetchi din Comisia pentru Energie, Carburant, Politică Nucleară și Siguranță Nucleară din Ucraina. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. În primul rând, în calitate de membru al Parlamentului, Aș vrea să mulțumesc Parlamentul European și instituțiile europene pentru instituțiilor europene pentru ajutorul acordat pentru și pentru rolul cheie în sistemul de transmisie de gaz în Europa. A fost o plăcere și o onoare să ne menținem, să ne îndeplinim obligațiile timp de mai mulți ani, astfel încât europenii să fie siguri uh, de Uh, aprovizionarea lor cu, uh, cu gaze. Și vă asigur că vom face tot ce vom putea pentru a ne uh, respecta obligațiile și în viitor, având în vedere și faptul că vecinii noștri din nord folosesc gazul ca pe o armă politică. Deci, încă o dată, vă mulțumesc și sperăm să colaborăm foarte bine și în viitor. Aș vrea să spun câte ceva și despre piața de electricitate. Noi suntem conectați de, uh, mai degrabă uh, de sistemul um, de electricitate uh, fost sovietic, cu excepția unei insule, bineînțeles. Acum nu facem comerț cu Rusia și cu alte state din fostul bloc sovietic. Deci piața noastră este închisă. Prețurile, drept urmare, sunt unele dintre cele mai mari în regiune. Și tocmai de aceea am vrea să vă rugăm să ne ajutați uh, în, cu cooperarea în uh, acordul NCE sunt convins că va fi un avantaj atât pentru piața europeană cât și pentru Ucraina. Avem mult mai multă capacitate instalată în Ucraina, deci am putea ajuta piața europeană cu energia noastră, uh, iar uh, Europa ar putea să ne ajute uh, pe noi, oferind suficientă concurență astfel încât să avem prețuri mai bune. Iar la final, aș vrea să spun că Am adoptat o legislație anul trecut, acum um, am adoptat regulile de piață anul trecut, acum le implementăm. Lucrăm în paralel la actualizarea sistemelor de sprijin pentru energii regenerabile și uh, intenționăm să ne respectăm toate obligațiile în ceea ce privește energiile regenerabile în viitorul apropiat. Vă mulțumim foarte mult pentru cooperare și pentru invitație. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Dardan Sediu, prim vicepreședinte la Comisia pentru Dezvoltare Economică, Infrastructură, Comerț și Industrie din Parlamentul Kosovo. Mulțumesc! pentru oportunitatea de a fi prezenți la Parlamentul European. Aș dori să mulțumesc și eu colegilor parlamentari eh, prezenți eh, astăzi. Republica Kosovo a abordat eh, lucrurile într-un mod mai degrabă proactiv, în sensul că am transpus majoritatea regulilor și reglementărilor în ceea ce privește sectorul energetic. Însă, după cum a spus și domnul Copaci, ne confruntăm cu un blocaj în ceea ce privește relațiile în domeniul energetic cu Serbia. Pentru a ne asigura că avem mai bună integrare a pieței energetice, am finalizat în 2016 interconectarea cu Albania, însă același lucru s-a făcut, dar nu s-a folosit din 2016. Um, chiar dacă acest lucru a fost finanțat prin finanțare din Germania, de la KfW. Credem că uh, dacă am folosit această interconexiune, întreaga uh, regiune ar beneficia. După cum uh, s-a spus, Albania uh, are energie 100% regenerabilă, iar noi uh, depindem uh, foarte mult de lignit. Deci poate că am uh, putea scădea dependența de lignit folosind capacitățile uh, Albaniei uh, în domeniul uh, energiei uh, hidroelectrice. De exemplu, capitala Kosovo a implementat proiectul de cogenerare, 90.000 de cetățeni acum folosesc uh, aburul pentru încălzire. Acum extindem această rețea și sperăm că până în 2021 vom putea dubla numărul celor care vor folosi acest uh, tip de încălzire și vor renunța, deci, la uh, tip, alte tipuri de încălzire, precum cea pe bază de cărbune și nu numai. Deci, proiectele de cogenerare creează o utilizare, duc la o utilizare a regenerabilelor. De asemenea, avem, am uh, certificat o serie de operatori care să investească în fotovoltaic și sperăm că până în 2023 vom putea avea cel puțin 250 de MW capacitate instalată în uh, solar, deci fotovoltaic și eolian. Pentru a avea un uh, sector energetic uh, um, echilibrat. Uh, interconectarea cu Albania ar trebui rezolvată și cred că asta ar crea o piață integrată pentru întreaga regiune. Am putea astfel să ne bucurăm de avantajele cooperării și interdependenței pieței energetice. Încă o dată mulțumim pentru oportunitatea de a fi la Parlamentul European Sperăm că vom putea atinge țintele uh, prezentate astăzi de domnul Copaci. Mulțumim foarte mult! Poate că faptul că sunt prezenți uh, membrii și deputații atât din Serbia cât și din Kosovo va contribui la soluție. Sunt membri ai Parlamentului European care ar dori să intervină? Pare că nu este cazul. Doamna Van Brent, totuși. Mulțumesc. Aș avea o observație pe baza prezentării dumneavoastră care mi s-a părut foarte interesantă. Întotdeauna mă supără când lipsa de capital sau capitalul scump este motivul pentru care nu putem investi în energii regenerabile este o problemă, cum ați spus și noastră, și în interiorul Uniunii Europene. Nu ar trebui să fie așa dacă vrem să fim o Uniune energetică. Ar trebui să ne asigurăm că în toate statele membre capitalul este accesibil pentru a promova energiile regenerabile și pentru a dezvolta alte părți ale Uniunii energetice. Ați menționat și ajutorul de stat și cred că există o legătură aici. Este crucial să controlăm uh, lucrurile și trebuie să fim ambițioși în a pune capăt subvențiilor și ajutoarelor de stat pentru carburanții fosili. Și poate că noi, ca deputați, am putea reține această idee când discutăm cu comisia, cu domnul comisar Șefcovici, dar și cu ceilalți. Poate că este o bună cale Uh, și anume să ne asigurăm că ajutoarele de stat sunt foarte bine controlate, lucrurile sunt clare și transparente și să se facă o legătură cu un mai bun acces la capital. Cred că este ceva ce ar trebui noi să reținem și din solidaritate cu țările noastre vecine. Cu toții beneficiem de pe urma extinderii Uniunii Energetice, atât la nivel de interconexiuni, dar și în ceea ce privește angajamentele pe care ni le-am asumat uh, în cadrul acordul, acordurilor climatice. Mulțumim! Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei director de la DG Energy, doamna Megan Richards. Mulțumesc pentru oportunitatea de a interveni. Este un moment uh, favorabil uh, ca membrii comunității energetice să se întâlnească cu membrii Comisiei ITRE, um, mai ales acum că se uh, poartă trialoguri în ceea ce privește trei acte normative și pachetul privind energia curată, energia, eficiența energetică, regenerabilele și guvernanța. Am auzit uh, mult din partea părților contractante și din partea deputaților din comunitatea energetică privind energiile regenerabile. Însă este clar, cum ați și spus, că vecinii nu își pot închide frontierele. Energia trebuie să curgă um, indiferent de frontiere, să avem, trebuie să avem reguli bune pentru piața in, comună. Iar event, avantajul comunității energetice este că uh, înseamnă și asumarea achiului um, european în domeniul energetic, dar asta include și aspectele climatice. În ceea ce privește guvernanța, uh, cei din comunitatea energetică au creat un comitet uh, unic um, pentru climă și energie, discută planuri naționale și uh, de climă, Uh, nu este încă legislație, însă munca pregătitoare avansează foarte bine și trebuie lăudată. Și, bineînțeles, secretariatul uh, face toate eforturile pentru a-i sprijini. Același lucru este valabil în ceea ce privește dezvoltarea unei metodologii care ar permite stabilirea unor ținte de eficiență energetică și energii regenerabile. Bineînțeles, asta se va întâmpla când pachetul va fi finalizat în Parlament și în Consiliu, însă are loc multă muncă pregătitoare și trebuie lăudată. Încă câteva aspecte sunt de interes pentru comunitatea energetică, aspecte care nu sunt legislative. Știu că domnul Buzek este foarte interesat de unul, și anume regiunile um, carbonifere, um, regiunile um, bazate pe uh, extracția de cărbune în tranziție. Deci regiunile care se bazează uh, foarte mult pe exploatarea cărbunelui trebuie să poată um, sprijini uh, populația. De asemenea, sărăcia energetică este un alt element important un alt element important. Apoi, extinderea pieței uh, este legată și de interconexiuni. Și acest element a fost menționat. Un ultim aspect în ceea ce privește clima. Să vă dau un exemplu. Mecan... Regulamentul privind mecanismul de monitorizare, care în mod normal ar fi fost inclus în achiul comunității energetice, va fi inclus prin regulamentul de guvernanță. Deci, iată un exemplu de simplificare administrativă pentru părțile contractante, astfel încât să ne asigurăm că munca nu este făcută de două ori, ci doar o dată. Aș vrea să vă felicit pe toți pentru participare, vă încurajez să uh, vă interesați de munca comunității energetice și să Uh, ajutați la uh, obținerea de progrese în toate aceste acte normative ce trebuie adoptate. Mulțumesc foarte mult, iar acum, pentru concluzii, am să-i dau cuvântul domnului Copaci. Uh. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc mai ales doamnei Van Brent, care a abordat aspectul paneuropean atunci când vorbim despre piața internă a energiei. Am subliniat faptul că părțile contractante sunt uh, membri ai pieței interne a energiei. Deci trebuie să încercăm să găsim soluții uh, cu abordări similare de ambele părți ale acestei frontiere. Ca să fie mai clar ce spun, Uniunea Europeană are coduri de rețea sau directive care obligă statele membre să reacționeze în mod neutru um, față de uh, participanți uh, din afara granițelor Uniunii Europene. Avem aceleași directive, deci uh, um, părțile contractante uh, sunt egale, deci Bosnia cu Muntenegru, cu Serbia și mai departe. Însă, între comunitate și Uniune, multe lucruri nu sunt rezolvate. Încercăm să depășim această dificultate prin mai multe inițiative. Una pe care am menționat-o pe scurt este discutată în momentul de față în Consiliul Uniunii Europene, așa numită clauză de reciprocitate, care obligă un stat de la granița Uniunii Europene să respecte achiul dacă partea contractantă a comunității energiei de deci cealaltă parte a frontierei îl respectă. Doamna Van Brent, mi-a spus să, sau mi-a determinat să amintesc un alt lucru. Avem un mecanism financiar pentru a, există un mecanism financiar pentru a spori interconectarea um, în Uniunea Europeană. Uneori anumite idei pot fi uh, folosite și pentru proiecte care conectează statele membre ale Uniunii Europene cu vecinii lor care sunt în comunitatea energiei, dar nu sunt în Uniunea Europeană. Acest acquis pe care îl avem în rețelele energetice transeuropene este un achi pe care îl respectăm, așa cum îl respectă și țările Uniunii Europene, dar ne lipsește mecanismul financiar. Și acum când Uniunea Europeană discute despre uh, directiva energiilor regenerabile și ideea de a egaliza capitalul risc în Uniunea Europeană, acesta este, uh, element este menționat în ultima versiune a directivei privind energiile regenerabile, poate a venit momentul ca uh, dimensiunea asta să devină paneuropeană, deci să poată fi aplicată pe întregul teritoriu al achiului pe care vi am arătat pe hartă mai devreme. Această viziune paneuropeană care există în cazul comunității energiei trebuie aplicată în practică. În puținul timp pe care l-am la dispoziție, Nu pot să trag toate concluziile. Aș dori însă să vă cer sprijinul pentru a aduce părțile contractante ale comunității energiei, poate nu în Uniunea Europeană, ca state membre, cel puțin ca parteneri egali pe piața internă a energiei. Programul multilateral a fost creat acum 12 ani, pe vremea aceea, cu ideea de a implica și Turcia. În ultima săptămână de negocieri, Turcia a hotărât să aibă statut doar de observator, să nu fie parte contractantă, dar multe alte țări au beneficiat de acest mecanism al comunității energiei. Poate și Regatul Unit va beneficia de el după Brexit. Este cel mai bun cea mai bună colaborare posibilă, încă faci parte din pia- piața energiei fără a fi stat membru al Uniunii. Și fără implicarea Curții de Justiție lucru care deseori a fost considerat ca fiind impus pe deasupra sistemului judiciar uh, englez. Dincolo de asta, Comitetul Energiei este un instrument perfect pentru a uni continentul. Vă cerem ajutorul pentru că acest lucru să devină realitate și mai mult. Noi lucrăm la asta cu pasiune și sperăm că domnul Buzek și membrii Comisiei ITRE ne vor aduce sprijinul lor. Mulțumesc încă o dată. Thank you, Mr. Cooper. Mulțumim, domnule Copa, și vom transmite mulțumirile dumneavoastră domnului Buzek. Apropo, mulțumesc foarte mult pentru prezență tuturor, pentru prezența dumneavoastră aici. Au fost discuții foarte interesante. Acum vom aborda alte subiecte, dar dacă doriți, puteți să ascultați dezbaterile noastre. Doamnelor și domnilor, trecem la punctul următor. E vorba de standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi. Vreau să vă aduc aminte că propunerea Comisiei stabilește noi standarde de emisie de oxid de carbon pentru um, mașini și utilitare ușoare în UE după 2020. Pentru această discuție, Comisia ENVI este competentă pe fond și Comisia noastră și Comisia TRAN pregătesc avize. Raportorul și-a prezentat proiectul de aviz Um, sunt 36 de amendamente am prevăzut 30 de minute pentru această discuție. Îl rog acum pe domnul Dalunde să-și prezinte proiectul de aviz. Aveți 5 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În discursul său privind starea Uniunii din 2017, președintele Juncker a spus clar că producătorii europeni de autoturisme trebuie să investească în uh, autoturismele fără emisii ale viitorului, din două motive. Mai întâi, Europa trebuie să investească în autoturisme ecologice dacă dorește să fie lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și, în al doilea rând, trebuie să investească în autoturisme ecologice pentru uh, a-și păstra poziția pe piață. În legătură cu prima prioritate, este din ce în ce mai clar că trebuie să se acționeze pentru ca sectorul transporturilor să devină compatibil cu acordul de la Paris, dar uh, a doua prioritate a lui Juncker este la fel de importantă. Producătorii europeni rămân în urmă în tranziția spre mobilitate cu emisii scăzute. Trebuie să acționăm pentru a ne păstra competitivitatea pe termen lung și pentru a fi inovanți. Conform unui studiu recent, există potențialul de a crea 200.000 de noi locuri de muncă dacă flota de transport uh, se transformă într-o flotă cu emisii scăzute și emisii zero. Trebuie să dăm dovadă de leadership în domeniul tehnologiei. De aceea trebuie să existe un obiectiv ambițios pentru 2025 ca să se producă um, vehicule mai ecologice. Și standardele sunt interesul economic al consumatorilor. Standardele privind emisiile de dioxid de carbon au dus să crească cu 183 de euro prețul vehiculelor, conform studiului uh, de impact al Comisiei, a generat și economii de 10 ori mai mari la combustibil, 1600 și ceva uh, la mașinile cu uh, uh, benzina și, 8, uh, și 800 uh, la mașinile cu uh, motorină. Um, penetrarea vehiculelor cu emisii zero pe piața europeană a fost lentă. Europa a pierdut o parte din leadership-ul său tehnologic și au câștigat California, China și Japonia. Pentru a reveni în poziție de lider, trebuie să stabilim obiective care să respecte nevoile uh, politicii de climă. De asemenea, ne-am concentrat cu un eșec pe piață pentru că um, clienții nu cumpără uh, vehicule fără, uh, fără emisii pentru că nu există infrastructura de încărcare. Cu mm, ambiții mai mari, putem să rezolvăm problema, pot, pot să crească numărul de locuri de muncă ecologice și ne putem asigura că vom atinge obiectivele de la Paris. Ce propunem? Întâi, propunem ca emisiile medii ale noii flote de autoturisme să aibă un obiectiv de reducere de 45% până în 2025. Acest obiectiv trebuie să crească la 75% în 2030. Pe scurt, această propunere ar putea părea prea radicală, dar nu trebuie să uităm că aceste obiective se aplică doar autoturismelor noi vândute și nu întregii flote. Aceste obiective sunt într-adevăr ambițioase, dar pot fi atinse și sunt foarte importante dacă dorim să respectăm acordul de la Paris, să ne asigurăm că producătorii europeni de autoturisme vor fi inovanți. În al doilea rând, pentru a ne ajusta la problema de piață, la mașini electrice și infrastructura de încărcare, considerăm că trebuie să existe o uh, cotă parte minimă din flotă care să fie vehiculele fără emisii. Astfel, se oferă certitudine în, investițiile în infrastructura de încărcare pentru vehiculele fără emisie sau cu emisii scăzute. În fine, în evaluarea de impact, Comisia a ajuns la concluzia că creșterea eficienței cu 50% în 2030 uh, oferă avantaje socioeconomice, dar nu consideră avantajele de sănătate publică, cum ar fi îmbunătățirea calității aerului. Deci avantajele pentru societate sunt mult, mult mai mari și există potențialul de a avea avantaje socioeconomice mai mari cu un obiectiv mai avantajos. Pe scurt, există un viitor luminos potențial și pentru climă și pentru producătorii de turisme, dar pentru ca acest potențial să devină realitate, trebuie să acționăm ambițios acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul și acum de la PPE are cuvântul domnul Salini. Mulțumesc! pentru. Mulțumesc raportorului pentru că ne-a amintit de toate provocările cu care ne confruntăm. Pe scurt. Cu siguranță trebuie să așteptăm uh, provocarea coerenței uh, cu acordul de la Paris. Coerența cu acordul de la Paris însă nu trebuie să devină un, uh, un prea provocantă, pentru că lipsesc anumite elemente. Au fost subliniate anumite obiective în propunere, în loc de 15% din uh, 2025, uh, cum a propus Comisia, uh, raportorul propune 50% în 2025 și 75% în 2030. Asta înseamnă probabil că ar însemna o schimbare atât de mare în industria noastră, încât, practic, am distruge și obiectivele de la Paris. Poate ar trebui să facem o analiză, analiză aprofundată a ce înseamnă efectele de tranziție în industrie, mai ales în industria producătoare de autoturisme. Dacă pornim doar de la obiectivul pentru 2025, deci obiectivul intermediar, calculul se face pe baza datelor din 2021 care sunt disponibile în 2022. Obiectivul este propus pentru 2025 este 50%, adică de la 15 la, la 50% s-ar trece în 3 ani. Când se introduc astfel de elemente, nu trebuie să uităm faptul că sectorul de producție consideră că pot să existe obiective ambițioase, dar producția e foarte complexă. Dincolo de uh, producătorii de turisme, sunt toți furnizorii care în trei ani tre- ar trebui să-și, să-și modifice radical producția. Aceste lucruri pot fi făcute dacă obiectivul este corect cu foarte multă responsabilitate din partea celor care iau deciziile la nivel politic, pentru că astfel obiectivele pe care le-am stabilit la Paris ar deveni o glumă. Avem anumite informații, anumite date care arată cât de importantă este o abordare care să nu ne facă să renunțăm, dar o abordare realistă și conformă realității. Există anumite tendințe, de exemplu, în 2017 um, într-adevăr, a scăzut vânzările mașinilor diesel, dar și a crescut numărul vânzărilor mașinilor cu benzină. De ce? Pentru că consumatorul acționează, ține cont de realitate și e obligat până la urmă să cumpere o mașină mai ieftină care poluează mai mult. Deci, noi suntem disponibili să rămânem fideli obiectivelor de la Paris cu condiția că ne bazăm pe realitate și nu pe vise. Thank you. For SND... Mulțumesc, domnul Popa de la SCD. Mulțumesc. Uh, sigur, obiectivele propuse sunt foarte ambițioase, uh, ținând cont și de faptul că până în momentul de față ponderea vehiculelor cu emisii zero și emisii scăzute la nivelul Uniunii Europene este de 4%, în vânzările de mașini noi, iar ceea ce înseamnă autovehiculele electrice cu emisii zero, ponderea este de 1%. De aceea obiectivul, da, într-adevăr, este foarte ambițios. Uh, având în vedere realizarea acestor uh, obiective de reducere a emisiilor de către producători, pentru că despre asta uh, se discută, depinde în mare măsură acest lucru și de acceptarea de către consumatori a vehiculelor cu emisii zero și emisii scăzute, care este strâns legată de preț, de venitul mediu pe cap de locuitor și de gama vehiculelor electrice. Iar pentru a influența, în primul rând, comportamentul consumatorilor, va fi, mai mult decât, va fi nevoie de mai mult decât accesul exclusiv la informații. Cred că este nevoie și de stimulente financiare și investiții în infrastructura de reîncărcare, în primul rând este important în același timp și încurajarea cercetării, dezvoltării și inovării în acest uh, sens prin stimulente fiscale, precum și colaborarea cu universitățile tehnice pentru promovarea competențelor tehnice din acest domeniu, precum microelectronica, mecatronica, digitalizarea și testarea și validarea vehiculelor și a componentelor. Toate aceste lucruri uh, trebuie luate în considerare și din punct de vedere al costurilor induse în prima fază de dezvoltare a introducerii acestor noi tehnologii și este important ca producătorilor să li se acorde stimulente pentru ceea ce pun uh, pe piață. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. And now... Mulțumim, domnule Popa, și acum domnul Tojenovski de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest uh, proiect de aviz. Extrem de ambițios. Să nu uităm că auto, uh, industria producătoare de aturisme, este unul dintre motoarele economiei europene. 12 milioane de oameni au locuri de muncă uh, în industria producătoare, în cercetare și investițiile sunt în valoare de aproximativ 40 de miliarde pe an. Sunt bani mulți. Dacă venim cu obiective extrem de ambițioase, riscăm să scuturăm din temelii întregul model economic cu consecințele unei astfel de schimbări. Propunerea se referă doar la emisiile de dioxid de carbon. Obiectivul Uniunii Europene ar trebui să fie acela de a găsi o modalitate echilibrată de a face să scadă toate emisiile. Haideți să nu ne concentrăm doar pe dioxidul de carbon. Uh, să nu uităm de noxe. Cum am făcut-o deja în trecut. Și am văzut ce s-a întâmplat cu scandalul Dieselgate în urma uh, anchetei. Uh, neutralitatea tehnologică este extrem de importantă, trebuie să o respectăm. În această propunere sunt avantajate vehiculele electrice, dar uităm de alte tehnologii tehnologii care ne-ar permite să câștigăm această, sau să ar putea câștiga această bătălie. Oamenii politici sau statul nu ar trebui să aleagă o tehnologie. E un lucru rău atunci când uh, oamenii politici uh, sunt în favoarea unei tehnologii și industria în favoarea alteia. Să nu uităm ceea ce au spus unii colegi cu ceva timp în urmă. Obiectivele sunt ambițioase. Un obiectiv de 30% este deja ambițios. Unii colegi doresc să fie și mai ambițioși. Dar 30% este mult mai mult decât în pachetul pentru clină. Eu doresc uh, să ne limităm la ceea ce este fezabil, să fim rezonabili în obiectivele noastre. Haideți să nu cădem, să nu fim victimele ambițiilor noastre. Acestea fiind spuse, E important de uh, a impune ambiția um, industria autoturisme, dar să nu exagerăm. Mulțumesc, domnule Tojanovski, Are cuvântul domnul Che. Merci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc colegului raportor pentru munca depusă. Două observații generale. Prima, că în ciuda titlului, acest raport abordează de fapt trei subiecte în același timp. Unul de mediu, clima și sănătatea umană, unul tehnologic, cele mai bune opțiuni tehnologice pentru cei 10-15 ani care vin și o alegere economică. Cum să apărăm și competitivitatea, dar și domeniul industrial al acestei economii și poziția Europei. Trebuie găsit echilibru și nu sunt convins că raportul a atins echilibru. A doua observație înclinația spre opțiunea cu zero emisii la țeava de eșapament și în cele din urmă spre vehicule electric nu ține cont nici de bilanțul global de carbon al vehiculei electric, construcție, utilizare a construcției, nici de faptul că în 2030 mai bine de jumătate din electricitate nu va fi din surse regenerabile. Deci nici bilanțul carbon al propunerii care pare extrem, de fapt nu e ceva asigurat. Diverse subiecte nu sunt abordate în acest raport și nici în propunerea comisiei, cum ar fi valoarea socială a emisiilor. Dacă se face un raport al costului în emisii kilometru pe călător, nu e același lucru sau o emisie fixă dată pentru un vehicul pentru un uh, pasager, 4 pentru o tonă sau 20 de kilograme. Și totuși e un subiect important. Și la fel, creșterea de autonomie pentru autovehicule electrice, noile tehnologii care trebuie să schimbe modul de a gândi infrastructurile de reîncărcare. Uh, una e să ai autonomie 150 de km și alta e să ai 600. Nu cred că se pot suprima nici condiționalitățile, pur și simplu cu o <clears throat> singură linie trasată pe hârtie pentru instrumentul industrial în total. Destul de ciudat raportorul de la Comisia ITRE are poziția cea mai extremă chiar față de cea a Comisiei de Mediu și nu cred că acesta e rolul Comisiei noastre. Cred că propunerea Comisiei uh, în sine e o propunere care trebuie văzută pe linia regulamentului anterior și anume că e o propunere echilibrată și rezonabilă și ține cont de cele trei aspecte. Deci, este condiții, cred că această propunere trebuie aparată atât pentru că ea corespunde condițiile noastre de mediu și capacitățile economice și o să închei spunând un lucru și anume, cu siguranță încercăm să ne apropiem uh, de obiectivele COP21. Vă reamintesc că totuși, din motive instituționale, uh, transporturile nu au participat la 20, COP21 și o realiniere a posteriorii e un efort care nu e neapărat echilibrat. În concluzie, poziția grupului nostru este că propunerea Comisiei este una care în forma actuală poate fi îmbunătățită, dar ar putea fi considerată ca fiind acceptabilă. Thank you. Vă mulțumesc, domnule Riche. Acum, din partea GUE, domnul Silichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș vrea să îi mulțumesc colegului Iacob Dalunde pentru raportul realizat. E un cadru foarte bun de activitate. Grupul Stângii Unite Europene consideră că trebuie să ținem cont de marile obiective pe care le-a stabilit în ce privește schimbările climatice pentru a putea așadar să reducem emisiile de la noile vehicule. Cu toate acestea, trebuie să avem obiective realiste pentru ca ele să poată fi și aplicate. Realiste în baza tuturor datelor uh, din industrie și perspectivelor industriei în Uniunea Europeană și pe plan internațional. Adesea ne stabilim obiective care nu sunt deloc realiste și rezultatele sunt uh, contrare celor scontate nu doar pentru economie, ci și pentru mediu și sănătatea omului. Pentru consumatori trebuie să le garantăm că dispun de informații comparabile și fiabile în ceea ce privește vehiculele și emisiile. Trebuie să ținem cont și de consecințe pentru lucrători. Trebuie să prevedem uh, care vor fi consecințele pentru lucrători, să existe programe de protecție pentru acești lucrători în cooperare cu partenerii sociali. În ceea ce privește infrastructurile pentru încărcarea bateriilor acestor vehicule, trebuie ca statele membre să poate fi sprijinite de Uniunea Europeană pentru a avea investiții publice în domeniu și în același timp trebuie să ținem cont de toate tehnologiile care ne sunt oferite și prezentate. Ar fi o greșeală să punem totul, să mizăm cu totul pe vehiculele electrice, pentru că avem o gamă mai largă din care să alegem, iar pe viitor vor fi și alte variante. Nu trebuie să subestimăm importanța modului în care vom uh, măsura emisiile în condiții reale de șofat. Trebuie ca această măsurătoare să se facă în mod periodic, uh, regulat, ca pe viitor să putem evita scandaluri cum sunt cele pe care le-am avut recent în industria automobilului. În această direcție vor merge amendamentele pe care le vom propune. Vă mulțumim, domnule Silichiotis. Acum avem alți șase deputați care vor să spună ceva. V-aș ruga să respectați limita de un minut. Mai întâi, doamna Van Brandt. Mulțumesc. O să încerc să respect. Am ascultat cu atenție ce a spus raportorul, dar și raportorul din umbră. Toată lumea s-a referit la cortul de la Paris și a spus că ar trebui să respectăm. Și apoi <clears throat> diverse argumente s-au prezentat de ce ar trebui să respectăm propunerea comisiei, de exemplu. Cred că știm cu toții că propunerea comisiei este atât de slabă în ambiții că nu va fi în conformitate cu acordul de la Paris. Și lucru foarte important pentru comisia noastră nu este doar să ne uităm la acordul de la Paris, ci și la industrie. Și în acest sens e foarte important să ne asigurăm că avem o pondere echitabilă pentru fiecare parte a economiei. Dacă industria auto nu își face temele, atunci celelalte părți care sunt în afara ETS trebuie să facă ele. Deci e vorba de o echitate în pondere. În al doilea rând, e important să stabilim ținte ambițioase de reducere a emisiilor de carbon, dar și pentru emisii reduse și pentru emisii zero și um, eliminarea treptată la care o să revin în curând. Dar să avem o majoritate bună în Comisia ITRE să ne asigurăm că există un nivel de ambiție pentru cele două ținte, mai mare nivelul de ambiție decât în propunerea Comisiei și în mandatul legat de emisii reduse și, în fine, am avut o comisie de anchetă în acest Parlament care a făcut o treabă foarte bună și a fost o mare majoritate. Domnul Hengel, vă aduceți aminte că a fost o mare majoritate în Parlament care a sprijinit raportul Comisiei Dieselgate. Cu toții sau aproape cu toții am votat pentru a elimina până în 2035 automobilele care au emisii. Sper că vom putea respecta pozițiile anterioare ale acestei comisii, ale Comisiei Dieselgate și din plenară. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vene. Da, uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului. Mă bucur că um, începem cu discuția uh, în această, pe acest subiect în comisia noastră. Sunt de acord cu Kathleen Van Bremt. Avem mult de făcut pentru a ne respecta propriile angajamente în domeniul climatic, dar și să depășim anumite să depășim pragul uh, astfel încât uh, pentru industria automobilistică să fie rentabil să investească. Deci pentru asta avem nevoie de praguri ridicate. Însă trebuie să ținem cont și de eventualii uh, investitori uh, privați care ar investi în infrastructură și au nevoie de siguranță pentru ca un anumit număr de automobile de un anumit uh, tip să fie uh, produse și să, să existe cerere. Cred că există mulți factori care uh, afectează decizia de a cumpăra o mașină cu emisii reduse, de exemplu infrastructura. O parte din amenziile pentru producători ar trebui să fie uh, prevăzute pentru uh, a finanța infrastructura. De asemenea, uh, trebuie să fim conștienți că această tranziție atât de necesară va duce și la consecințe sociale nedorite. Mă gândesc la pierderea de locuri de muncă în industria automobilă. Tocmai de aceea această tranziție trebuie acompaniată de partea, de, deci de legiuitor, împreună cu uh, părțile, cu, cu partenerii sociali. Este o sarcină enormă această tranziție, însă nu trebuie să se facă numai pe spinarea uh, celor din sectorul automobilist, mai ales uh, a lucrătorilor în acest domeniu. Este necesar ca uh, Uh, sancțiunile sau um, amenziile să fie folosite pentru, și pentru a um, pentru programe care se ocupă de acest aspect social. De asemenea, trebuie să, uh, pe lângă ambiția pentru 2030, trebuie să avem obiective tranzitorii um, până atunci. și uh, să ne concentrăm pe uh, formarea sau um, formarea continuă a personalului și pe adaptarea acestei industrie. Mulțumesc. Domnul Nica. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Uh, anul trecut dezbăteam amendamentele mele la directiva privind eficiența energetică a clădirilor și acolo spuneam ținte obligatorii toate locurile de parcare din clădiri, locurile publice care sunt supuse renovării, toate locurile de parcare noi să fie prevăzute cu cincizeci 20%, 10% puncte de reîncărcare. Și spuneam, stimați colegi, dacă nu facem așa, o să vină din vremea să discutăm despre mașini și câte trebuie să fie electrice și atunci o să constatăm că nu avem rețele de încărcare pentru mașini. Uite că a trecut un an și am ajuns exact în situația pe care o prevedeam anul trecut. Pentru că am refuzat atunci să punem ținte obligatorii, Astăzi discutăm cât să fie uh, uh ambiția noastră pentru 2025-2030. 15, 50, habar n-am. Eu nu știu să răspund aceste întrebări. Dar știu că în absența unei rețele de încărcare nu putem discuta nici de 5% mașini electrice. Pentru că nimeni nu va putea să le folosească aceste mașini. Deci cred, unu, această directivă trebuie pusă în acord cu procentajele de site obligatorii pentru rețele de încărcare, altfel discutăm de lucruri total nerealiste, și nu vor străi decât zâmbete compătimitoare despre capacitatea noastră în Parlamentul European de a produce idei care să, aibă, să nu fie considerate foarte umoristice sau foarte științifico-fantastice. Doi, cred că trebuie să evităm cu orice preț riscul de a predefini vreo tehnologie. Nu există nicio tehnologie la ora actuală care să fie considerată matură, sustenabilă, când vorbim de procentaje care depășesc 10% din parcul de mașini cel puțin la nivelul Uniunii Europene. Și pentru acest lucru am văzut și ideea raportorului de a exclude tehnologiile bazate pe hidrogen și celelalte cercetări care se fac în acest moment și consider că este o greșeală uriașă. Noi trebuie să sprijinim pentru început toate tehnologiile, să vedem care dintre ele se va dovedi sustenabilă, viabilă în această uh, competiție. Și uh, punctul 3, Cred că în această abordare va trebui să întrebăm de data asta foarte serios și Comisia Europeană care sunt studiile de impact pentru a vedea cum putem susține mai, am putea susține mai bine și care este ținta pe care putem merge, pentru că și ce spunea Cadlin este adevărat. Uh, Cadlin Van Brent, uh, despre uh, domnia sa vorbeam. Cât anume trebuie să fie ținta de reducere a dioxidului de carbon și cum o putem atinge? cu un număr care să fie cât la sută să fie cu vehicule noi introduse, cu emisii zero pe hidrogen. Eu sunt fan cu hidrogen, de pildă. Și nu cred în uh, viitorul foarte puternic al mașinilor 100% electrice. Probabil soluția hibridă se dovedește fiabilă și ea va fi fiabilă pentru o perioadă de 10, uh, poate 15 uh, ani. Niciodată nu știm surprizele cu Orizont 2020, care va veni cu soluția miracol pentru mașina anului 2030 dar în același timp trebuie ca să vedem și care sunt obligațiile pe care fiecare stat membru trebuie să le ia pentru rețelele de încărcare. Că vorbim de hidrogen, că vorbim de curent electric, că vorbim de celelalte soluții care sunt în faza de testare în acest moment, știu că un important producător german de mașini, de pildă, vrea și testează foarte puternic soluția pe celule cu hidrogen. Poate aceasta va fi soluția miracol dar dacă soluția pe care noi o adoptăm nu va avea la bază și dubla obligație de a crea și această infrastructură, vom rămâne doar în istorie ca oameni, care, oameni serioși care au vorbit mult despre lucruri care nu pot fi realizate, tocmai pentru că la momentul care a trebuit am refuzat să luăm măsurile necesare. Și mă refer din nou cu regret la respingerea propunerilor noastre de anul trecut la uh, directiva privind eficiența energetică a clădirilor și care au fost un prim semnal greșit și care a dat apă la moară celor care spun 15% este utopic, 50% este nu știu cum, pentru că unde le încărcăm și cu ce? Fie că vorbim de încărcare electrică, fie vorbim de hidrogen, nu există această dorință. Mulțumesc. Monsieur Martin. Domnul Martin, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun, să ne spun, să nu ne temem de progres, de o accelerare. Iată de ce. <clears throat> În ansamblu sunt de acord cu părerea raportorului. Trebuie să transmită un mesaj limpede, inclusiv producătorii de automobile dacă spunem că 2022, care e ziua de mâine, vor avea capacitatea să ofere 8 noi modele electrice, grupul Volkswagen a spus că până în 2030 vor avea capacitatea de a oferi întreaga gamă de automobile electrice. Sunt multe țări și regiuni care deja au anunțat că între 2030-2040 toate motoarele termice vor fi interzise în orașe. Vedeți că există alții care accelerează și mai mult decât noi. Iată, că lucrurile merg. Sunt de acord cu ce au spus unii colegi. Trebuie să investim cu investiții publice în infrastructuri și aici Comisia ar putea să propună ca aceste investiții publice să fie scăzute din datoria publică, pentru că ar fi un uh, motor al investițiilor. Un al doilea punct, sunt de acord cu observația colegilor legătura cu diversitatea tehnologică. Mesajul nostru va permite, poate, să încurajăm investiții în biocarburanți, în etanol, dar a treia generație sau inventivitatea inginerilor și oamenilor de știință va face să apară uh, carburanți cu zero emisii și dacă capacitatea de a produce acest gen de energie care e necesar. Știți că media deplasărilor zilnice pentru fiecare dintre noi este de 25,2 km 25,2 km pe zi și există structuri care propun și cred că e o idee bună ca seara când ne întoarcem, în loc să punem automobilul la încărcat, ce mai rămâne din baterii să servească altor scopuri și să încarce puțin mai târziu. Deci, dacă <clears throat> sprijinim pozițiile, altfel nu vom reuși. Iată de ce îl sprijin pe domnul raportor în abordare. Mulțumesc. Acum doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ei bine, eu sunt mai degrabă neliniștită de avizul raportului nostru din mai multe motive, deși sunt într totul de acord cu ambițiile de reducere a emisiilor de CO2, dar automobilul electric nu o să apară de azi pe mâine, trebuie să fim realiști, sunt considerații legate de piață, infrastructură, vom transforma toate trotuarele din orașe cu borne, Regret deci că sistemul de bonus se fixează quasi exclusiv pe automobile hibride reîncarcabile. Nu se ține cont de alte tipuri de autovehicule hibrid, nici de alte tipuri de carburanți cum ar fi hidrogenul. Cred că ar trebui să preconizăm un dispozitiv mai neutru din punct de vedere tehnologic. Nu contest obiectivul pentru 2030, dar lipsa de flexibilitate în legătură cu obiectivul 2025 mă liniștește. De fapt, nu vom ști valorile aplicabile în 2022 deci cu trei ani înainte, când ciclurile industriale au nevoie de mai mult timp. În fine, cred că ar fi util să diferențiem uh, vehiculele proprietate privată, vehicule utilitare ușoare, ar trebui să ne mai gândim. Și în fine, închei spunând că propunerea comisiei mi se părea că putea fi îmbunătățită, dar mergând în direcția cea bună, ceea ce nu e cazul cu avizul raportorului care păcătuiește, din păcate, printr-un anumit dogmatism și pare cu totul îndepărtat de realității industriale, care nu pot să scape examinării în comisia noastră. Mulțumesc. Merci, madame. Und jetzt, uh, Mulțumim, doamnă. Iar acum, Radio Luxemburg, domnule Turmes. Mulțumesc. Eu sunt uh, autorul următorului raport, deci voi fi succint. Trebuie să înțelegeți că există realități fizice în spatele unor uh, tehnologii. Hidrogenul este de trei ori mai puțin eficace decât, uh, eficient decât electricitatea. Deci pentru o mașină pe hidrogen este nevoie de trei ori mai multă energie. Pentru a uh, produce este nevoie de electroliză cei din industria auto care sugerează că se pot folosi carburanți uh, sintetici, sintetice, bine aici se multiplică cu 8 sau 10. Este clar, mașina electrică este cu mult mai eficace, cu mult mai eficientă decât celelalte alternative pentru a atinge obiectivul zero carbon. Vor exista și mașini pe hidrogen, însă fizica Uh, ne spune că în principiu vor exista mașini electrice. Dominic, când spui că bilanțul de carbon nu este clar, nu știu dacă știi, în Suedia va avea loc o investiție, se, vor, se va crea o primă generație de baterii ecologice uh, la nivel european, 100% regenerabile, baterii concepute ca 100% reciclabile, cu uh, o, cu, cu cobalt și nichel uh, din Suedia și deci cu o certificare de durabilitate dacă uh, este în afara Europei. Deci nu trebuie să ne gândim numai la bateriile zilei de ieri, trebuie să ne gândim la baterii și la bilanul, bilanțul lor energetic de, așa cum vor fi într-un an, doi. Comisia Europeană va propune un lab, o, o etichetare europeană pentru bateriile ecologice, pentru că ce încercăm noi să facem la nivel industrial în concurență cu cei din Asia este să construim bateriile zilei de mâine și acestea vor fi certificate uh, pentru a uh, proteja puțin această piață. Și, nu în ultimul rând, o mașină electrică, chiar în mixul energetic uh, de azi, este de 5 ori mai eficientă decât o mașină pe benzină sau motorină. Deci chiar și cu mixul actual energetic avem un avantaj, iar pentru a crește acest avantaj în directiva pentru regenerabile pe care o negociem, spunem clar că electricitatea ce va intra în mașinile electrice trebuie să fie regenerabilă. Deci bilanțul uh, de carbon, uh, de emisii uh, pe ca, al sistemului pe care suntem pe care să-l construim este în favoarea mașinilor electrice. Yes, thank you, Chairman. I would like to also say... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să spun câte ceva, pentru că este un subiect important și interesant. Știm că ne confruntăm cu mari uh, provocări când încercăm să reducem emisiile din, tra din transport. Este clar că uh, este singurul uh, sector în care emisiile nu fac decât să crească. Deci avem mari provocări. În același timp știm că va dura. Nu este ușor să reduce emisiile. Doar patru state membre în întreaga Uniune Europeană produc acum mai puține emisii din uh, transportul rutier decât în 1990, iar Finlanda este unul dintre aceste state. Însă în majoritatea statelor membre emisiile nu au făcut decât să crească. Și mi se pare important să avem o abordare neutră din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să ne concentrăm numai pe o singură uh, tehnologie, pentru că va dura până să avem noi uh, tehnologii. Va trebui să folosim carburanți regenerabili uh, la vehiculele actuale, sunt multe provocări. Este bine că promovăm mașinile electrice, însă și aici uh, sunt obstacole. După cum știm, industria bateriilor nu este atât de durabilă, atât de um, ecologică. Uh, există și alte um, tehnologii promițătoare, hidrogen, gaz și așa mai departe. Cred că trebuie să avem o abordare neutră din punct de vedere tehnologic astfel încât industria auto și părțile interesate să poată decide care este calea cea mai eficientă de a reduce emisiile. Nu trebuie noi să decidem tehnologia și nu trebuie să ne concentrăm numai pe carburanți. Mai există și alte lucruri ce trebuie luate în considerare. În primul rând, infrastructură, infrastructura și uh, logistica iar apoi tehnologia vehiculului ca atare. Există diferite sectoare și cred că trebuie să fim activi în toate aceste sectoarele. Abordarea noastră însă ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic. Mulțumim! Acum, în numele Comisiei, domnul Mete. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne dați cuvântul. În acest moment, poate că ce ar trebui să fac este să explic puțin uh, argumentele din spatele propunerii comisiei și de ce am propus cifre mult mai scăzute decât uh, în proiectul de propunere al raportorului. Comisia a analizat trei aspecte, uh, încercând să, le, să țină cont de ele în același timp. Impactul asupra mediului, impactul asupra consumatorului, dar și impactul social, uh, deci asupra ocupării, în special uh, ținând cont de, din perspectiva inovării. Când ne uităm la impactul asupra mediului, mulți au vorbit despre acordurile de la Paris și, într-adevăr, Uniunea Europeană și-a asumat o reducere a emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030, în comparație cu anul 1990. Asta înseamnă că emisiile trebuie să scadă cu în medie 30% în celelalte sectoare în afară transportului. Dacă ne uităm mai ales la transportul rutier, probabil că nu este modul cel mai ieftin de a reduce emisiile. O em, reducere a emisiilor la, eficientă din punct de vedere a costurilor ar fi 25% propunerea comisiei ne va aduce la o reducere de aproximativ 22%. Deci, numai cu o propunere nu vom reuși să um, rezolvăm toate emisiile din transport. Reducerile rămase vor fi uh, obținute prin standarde de CO2 pentru camioane, uh, pe care comi- cu care, pentru care Comisia va veni o propunere în frumoasa lună de mai, uh, Există și alte politici care contribuie la, emis- la reducerea emisiilor. Eurovinieta, uh, directiva privind transportul combinat și, bineînțeles, uh, și unii dintre noastre ați făcut referire la asta, mandatul de combinare a carburanților în uh, directiva revizuită privind energiile regenerabile. Și, bineînțeles, statele membre vor avea și ele politicile lor naționale pentru că atunci când vine vorba de gestionarea traficului, nu Bruselul este uh, cel care trebuie să se ocupe de asta. Când uh, ne uităm la opțiunile de reduceri mai mari, uh, până la 40%, din punct de vedere al CO2-ului, asta ar însemna 3% reducere. Deci, practic, nu ar contribui Uh, cu mult mai mult dacă s-ar merge mai sus. În ceea ce privește economiile pentru consumator, dacă ne uităm la ținta propusă de comisie, 30%, se vor obține reduceri pentru, uh, în 2030 de aproximativ 1400 de euro. Însă, bineînțeles, dacă creștem ținta, asta înseamnă că acest beneficiu uh, pentru consumator va, scade, în, va scădea în mod gradual. Deci dacă creștem cu 20%, uh, dacă creștem la 40%, va ar uh, scădea cu 400 de euro, dacă creștem cu 5, până la 50%, va scădea suma la, uh, cu 1000 de euro, pentru că costurile de producție vor crește. Apoi costurile sociale asupra ocupării este un subiect discutat și am văzut intens și am văzut multe cifre din diferite studii va trebui să analizăm cu foarte mare atenție care sunt premisele folosite în aceste studii. În propunerea comisiei veți vedea că la 30% nu va exista o scădere a ocupării, poate chiar o îmbunătățire treptată a ocupării. Unul dintre motive este mixul uh, de tehnologii ce intervine cu ținta de 30%, pentru că va exista o, vor exista o serie întreagă de autovehicule hibride care pot fi încărcate uh, și ele vor interveni în mixul uh, flotei și aceste mașini vor avea două motoare, unul de combustie internă și unul electric. Deci, în ceea ce privește ocuparea, nu vor exista reduceri. Dacă ne uităm la cifrele din raportul ITRE, deci să creștem la 45% în 2025 și 75% în 2030, bineînțeles, impactul ar fi mult mai drastic. Și dacă ne uităm la propunerea privind uh, uh, vehiculele cu zero emisii, unde nu sunt incluse vehiculele cu emisii reduse, Acolo vor fi mai puține autovehicule hibride. Deci, din punct de vedere al locurilor de muncă, mă întreb uh, cum am putea îmbunătăți lucrurile. Ce încercăm cu această propunere este să asigurăm o tranziție lină către vehicule cu emisii reduse, chiar zero, dar și să permitem uh, timp pentru formarea și uh, reconversia lucrătorilor din industria auto. Și asta mi se pare cu atât mai important uh, pentru regiunile din Europa care depind de această industrie și sunt multe. Cred că aș putea să mă rezum uh, la aceste observații. Știu că uh, mai este foarte mult loc de dezbatere și mâine unii dintre noi probabil ne vom întâlni la Comisia TRAN și cred că și Comisia Envi va avea un aviz pe acest subiect. Noi uh, vă stăm la dispoziție să vă prezentăm uh, analize sau informații suplimentare. Mulțumim, mulțumim foarte mult, spune președintele. Ne întoarcem la raportor, domnul Dalunde. Mulțumesc și mulțumesc pentru oportunitate. Câteva comentarii în ceea ce privește intervențiile colegilor. Unii se tem că o țintă prea ridicată ar uh, da peste cap uh, producătorii, dar eu cred că este exact invers. Europa a rămas deja prea mult în urmă, pentru că s-a concentrat prea mult uh, pe motorină. În schimb, California, China și alții se concentrează pe energii regenerabile. Nu putem numai să protejăm vechiul, trebuie să promovăm noul. Uh, iar uh, da, mm, revoluția, să spunem așa, sau uh, suferința industriei va veni dacă se concentrează pe trecut. Unii consideră de asemenea că din motive sociale trebuie amânată tranziția ecologică, însă cu cât întârziem mai mult tranziția în viitor, cu atât reducerile vor trebui să fie făcute mult mai brusc când ne vom apuca să le facem. Cred că dacă acționăm de pe acum, uh, piața locurilor de muncă va fi mai puțin afectată decât dacă amânăm. Și nu în ultimul rând, unii sunt îngrijorați de uh, industria auto, însă eu cred că propunerea mea va oferi oportunități de investiții în noi tipuri de producție uh, și vor solicita noi competențe. Cred că noi trebuie să oferim cadrul potrivit Uh, astfel încât să fim lideri în a produce și a exporta mașinile viitorului. Mulțumim, spune președintele, vă amintesc că termenul pentru amendamente este 26 aprilie la ora 12, deci 26 aprilie la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Promovarea unor vehicule de transport rutier uh, ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. Raportor este domnul Turmes și am să-i dau cuvântul domnului Turmes pentru a-și pre prezenta proiectul de aviz. Uh, Mulțumesc foarte mult! Achizițiile publice realizate de către autoritățile publice, centrale sau locale, și atunci când vorbim despre achizițiile publice de vehicule, um, de exemplu, când autoritățile locale fa au, um, fac o licitație pentru uh, colectarea gunoiului, pot să indice și cu ce fel de camioane se strânge acest gunoi. Deci e mult mai mult decât doar vehiculele în proprietate, autorităților respective. E vorba și vehiculele care realizează serviciile uh, contractate de aceste autorități. Exista deja o directivă care era atât de proastă încât nu funcționa practic. Acum Comisia propune revizuirea acesteia și cred că e un lucru bun că Comisia propune această revizuire, dar eu cred că trebuie să concentrăm mai bine textul pe obiective. Unii spuneți că e nevoie de o neutralitate tehnologică, dar într-o lume cu schimbări climatice, acest concept nu stă în picioare. Aveți o planetă cu poluare, cu dioxid de carbon, deci trebuie să nu mai folosim cărbunele, nu mai trebuie să folosim combustibilii fosili. Cum cumva poate să funcționeze lucrurile? Anumite tehnologii se califică, dar uh, au diverse grade de eficiență. Deci e destul de evident când studiezi mai cu atenție chestiunea că în următorii zeci de ani vor fi uh, vehicule electrice și ceva uh, vehicule hibride electrice și cu hidrogen. Pro, cel mai probabil. Și e vorba aici de poluare pe de o parte, dar și de politica industrială. Vă voi da o cifră acum care um, a impresionat și Comisia azi în China sunt 400.000 de, auto, de, de autobuze electrice. Câte sunt în Europa? Nici măcar 2000. Nici măcar 2000. Niciuna dintre uh, firmele mari de autobuze din Europa nu s-a angajat cu adevărat pe calea autobuzelor electrice, însă există zeci de companii chineze care au făcut acest lucru, au mii de, companii, de, de autobuze electrice. Dacă dorim să supraviețuim în politica industrială, trebuie să transmitem un mesaj clar. În cazul achizițiilor publice, cu ajutorul dumneavoastră, aș dori să creăm o piață pentru vehiculele electrice și hibride, inclusiv cu hidrogen, cu legătură cu bateriile de următoarea generație. Cere Azofir, întreb Azofirmă, unde pot să cumpăr cele mai ieftine baterii? Răspunsul e nu în Europa. LG din Corea de Sud, în China sau Panasonic din Japonia. Am discutat acest lucru cu Comisia și am ajuns la concluzia că singura modalitate pentru că Europa să revină ca actor important pe piață este să trecem la bateriile uh, ecologice, adică 100% reciclate. Deci, practic, trebuie să reciclezi prin design. Deci, încă de la început trebuie să știi că după aceea vei putea dezasambla bateria și o vei putea recicla. Apoi, Mm, bateriile trebuie să funcționeze cu electricitate din surse regenerabile. Există un proiect în Suedia în acest sens și, în al treilea rând, materialele parțial pot fi obținute din Europa și trebuie să aibă există legătură cu proiecte de minerit durabil. Deci uh, nu ne concentrăm doar pe cumpărarea unui procent de vehicule electrice, ci și să facem legătura cu bateriile care vor fi folosite în aceste vehicule. Am calculat cifre pe care le putem discuta. Ceea ce este important este faptul că Comisia nu are cifre pentru 2020. Analiza mea este că acum câștigăm sau pierdem. Piața din 2020 trebuie să fie una care deja se îndreaptă în această direcție. În ceea ce privește obligația mm, autorităților locale, pot să vă spun că autoritățile locale sunt gata să intre în joc, dar trebuie, au nevoie de finanțare. Am um, analizat uh, facilitatea Connecting Europe, EFSI și așa mai departe. Deci trebuie să existe finanțări pentru aceste uh, priorități. În fine, să nu credeți niciodată că putem depolua rapid orașele concentrându-ne doar pe vehiculele noi. Avem 350 de orașe în Europa care nu respectă standardul de poluare al aerului. Pentru aceste orașe propun un program retrofit mai puțin care se orientează mai puțin spre electricitate pentru că trebuie să aducă rezultate în următoarele 2-3 uh, uh, ani, deci înseamnă retrofit folosind AdBlue și uh, autobuze hibride. Deci este un program care obiectivul de a se obține rezultate rapide în aceste 350 de orașe europene care nu respectă legislația europeană în ceea ce privește calitatea aerului. Iată pe scurt propunerea mea. Mulțumesc, domnule Turmes. Și acum, din partea PPE-ului, are cuvântul domnul Gambus, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep mulțumind domnului Turmes pentru tot ceea ce a făcut uh, pe acest subiect până acum. Vom uh, depune amendamente la propunerea dânsului Deocamdată pozițiile noastre sunt destul de îndepărtate, dar uh, vom colabora uh, pentru a ajunge la un acord echilibrat uh, și sprijinit de cât mai mulți colegi. Sunt sigur că amendamentele celorlalte grupuri ne vor ajuta. N-am niciun dubiu că trebuie să creăm un cadru juridic stabil și să stabilim obiective clare care pot fi realizate pentru ca Uniunea Europeană să-și respecte acord, um, angajamentele internaționale și mai ales uh, cele din acordul de la Paris. Dar nu trebuie să uităm că aceste obiective repet, la care nu putem renunța, nu trebuie să fie în detrimentul procesului reindustrializării Europei. Trebuie să avem o industrie care cumva trebuie să fie competitivă, inovantă și să creeze locuri de muncă de calitate în, această, în acest proces de reindustrializare. Industria europeană are nevoie de un cadru și de obiective care să-i permită să atingă uh, obiectivele de uh, reducere a emisiilor și a poluării uh, atmosferei, uh, creând în același timp locuri de muncă. Și, pe de altă parte, trebuie să avansăm pe, în procesul armonizării achizițiilor publice la Uniunea Europeană. Obiectivul este acela de a avea o piață de calitate pentru autobuze, uh, camionete și uh, alte tipuri de um, vehicule și mașini ecologice. Trebuie să investim în uh, mobilitatea ecologică, dar ea trebuie să fie competitivă la nivel global. Orice politică care nu ne permite să fim competitivi la nivel uh, global este condamnată încă de la început eșecului. De aceea noi considerăm că trebuie să protejăm industria uh, europeană de concurența neloială a țărilor terțe de exemplu, în, în achizițiile publice. În încheiere, domnule președinte, propunerea Comisiei um, a deschis deja multe posibilități și domnul raportor a deschis alte posibilități. În legătură cu unele suntem de acord, în altele nu. Amendamentele noastre um, vor uh, încerca să facă în așa fel încât buna funcționare a economiei europene să fie compatibilă uh, cu menținerea uh, bunăstării. Nu ne putem permite să avem uh, o economie necompetitivă, dar în același timp trebuie să onorăm și uh, angajamentele noastre um, care sunt sprijinite de practic toate grupurile politice din Parlament. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Are cuvântul acum domnul Corumbașev de la SCD. Mulțumesc domnule președinte. Mai întâi, cred că trebuie să vorbim despre infrastructura necesară. Avem cam 120 de mii de puncte de încărcare în Europa. E nevoie de 5 sau 6 ori mai multe. Fără această infrastructură nu putem să forțăm pe nimeni, nu putem să obligăm uh, Um, producătorilor să respecte obiectivele minime. Avem nevoie de finanțări suplimentare, atât pentru achizițiile publice, uh, cât și pentru autoritățile locale și regionale. Acest lucru este valabil și pentru transportul de pasageri, cât și pentru uh, vehiculele um, municipalităților. Prețul uh, serviciilor riscă să crească din această cauză. Trebuie să mobilizăm uh, aceste surse de finanțare atât la nivel local, cât și regional, cât și central și um, um, instrumentul Connecting Europe este folosit uh, pentru uh, a acoperi verigile lipsă în transporturi și așa mai departe. De asemenea, Banca Europeană de Investiții este o altă sursă de finanțare. Cadrul financiar multianual trebuie să țină cont, cred, de aceste investiții Încă un element, ciclul de viață al unui vehicul. Trebuie să evaluăm un autobuz și așa mai departe, nu doar la nivelul emisiilor sale, ci și să evaluăm emisiile producerii sale și reciclării sale. Astfel vom avea o imagine completă Um, a emisiilor uh, de dioxid de carbon legate de întregul ciclu de viață al vehiculului. Trebuie să încurajăm uh, producția, o producție care să ne permită să producem vehicule cu uh, emisii cât mai scăzute și să le reciclăm mai simplu. Mulțumesc! Domnul Tojanovski de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere are legătură cu cea precedentă, dar nu voi repeta acum tot ceea ce am spus în aceasta. În legătură cu cele spuse de domnul raportor, cred că dezbaterea este una importantă. Aici e vorba de o propunere foarte ambițioasă și încercăm să ajungem la un acord pe baza ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic. Și uh, există deja sisteme de transport uh, cu tramvaiul, troleibusul și așa mai departe, cu emisii zero. Există limite uh, în, în orașe și alte tipuri de obstacole. Există obstacole și legate de baterii Nu este întotdeauna posibil să se folosească bateriile actuale sau ele nu pot fi reciclate. Dar chiar dacă există anumite limite, există deja variante pentru um, transportul în comun. Ne-am întâlnit cu primarul unui uh, fost oraș industrial cu ceva timp în urmă. Dânsul ne-a spus că nu era deloc ușor uh, să se orienteze în această dezbatere tehnologică. E clar că trebuie să găsim un nou sistem de baterii sau de um, o, o soluție pentru stocarea de energie. În momentul respectiv, mm, era foarte complicat să se folosească aceste baterii și să încarce aceste baterii Uh, pentru că nu există la fiecare cost de stradă posibilitatea de a, de a încărca astfel de autobuze dacă o dată sau de două ori, o dată la două ore trebuie puse în priză. E clar că ele nu pot fi folosite în transportul în comun. Iată de ce cred că această discuție este fundamentală, ea trebuie să aibă loc și nu trebuie să spunem că aceasta este singura soluție posibilă. Există diverse soluții posibile, dar trebuie să vedem ceea ce este posibil uh, în diferitele orașe europene. Uh, trebuie să fim ambițioși, dar trebuie să ținem cont și de realitatea uh, din orașe. Cred că discuția noastră va fi una extrem de interesantă și vom putea avansa în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tujanovski, și acum Acum doamna Meissner de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă. Uh, la unele idei sunt de acord, la altele nu. O să încep cu ce mi se pare o idee bună. Bineînțeles, în achizițiile publice uh, putem accelera lucrurile, salut asta, salut și faptul că raportorul Uh, a ținut cont uh, de emisii și că trebuie ținut cont de întregul, de întregul ciclu de viață. Bineînțeles că nu e vorba numai de emisiile autovehiculului, ci e vorba și de producția atât al autovehiculului cât și al carburantului și așa mai departe. Însă, uh, Eu văd lucrurile altfel, chiar dacă este promovată uh, energia electrică. Cred că trebuie să fim neutri din punct de vedere tehnologic, pentru că avem uh, deja proiecte în Europa unde putem fi chiar lideri. Există uh, biocarburanți uh, uh, foarte performanți, vom putea avea biocarburanți sintetici. Scandinavia se bazează mai mult pe gaz uh, și nu atât de mult pe mobilitatea electrică și cred că um, toate acestea pot să se potrivească cu infrastructura pentru carburanții alternativi. Asta facem și nu ținem cont numai de energie electrică, uh, hidrogen, dar și alte tipuri. Tocmai finanțăm asta. Deci ar fi logic. Apoi se pune întrebarea când se propune financiară și și aici sunt uh, propuneri prin CEF și altele. Este suficient și mai ales pentru zonele rurale? Dorim să avem uh, transport uh, public peste tot. Um, de exemplu, Euro 6 uh, trebuie promovat și, um, de asemenea, banii în spațiul rural lipsesc. Deci nu putem să insistăm să se elimine vechile autobuze și să-i lăsăm pe oameni fără autobuze. Uh, deci cred că trebuie să avem o abordare mai realistă, să ne gândim că Europa nu e chiar China și că avem alte posibilități. În acest sens voi depune și amendamente. Mulțumesc! Sorin. Acum, doamnă Zorini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc colegului raportor pentru aceste discuții în legătură cu ultimele două avize. Am avut discuții importante, fundamentale pentru viitorul mobilității în Uniunea Europeană. Ideea conform care, după cum s-a repetat de mai multe ori, faptul că am fi lideri în tranziția energetică, ei bine, nu corespunde adesea cu realitatea, pentru că în mobilitatea inteligentă și curată nu suntem lideri Trebuie să fim ambițioși, iată motivul pentru care sunt de acord cu această perspectivă cu două etape oarecum, adică să avem mici îmbunătățiri, îmbunătățirea modelelor actuale și apoi să mizăm pe o nouă generație tehnologică și pe baterii ecologice. Avem nevoie de o rețea de încărcare de nouă generație care să fie de cea mai înaltă tehnologie pentru că noi considerăm că și energia și informația o să evolueze, apoi în mai o să fie acea prezentare cu comisia, vom dezbate detaliat și atenția acordată mobilității nepoluante, infrastructurii de încărcare trebuie să fie subliniate clar în cadrul financiar multianual, pentru că altfel nu o să avem credibilitate. Orizont 2020 uh, uh, mizăm pe tehnologii curate cu finanțări care trebuie să ne permită să dezvoltăm o rețea de încărcare adaptată. Mulțumesc. Thank you, Mulțumesc. Acum domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că raportul în principiu îmi place pentru că atinge o problematică pe care ne-o doream de mult și cu care ne izbim în fiecare zi. Uh, să mă refer la transportul în comun. Deci trebuie să punem problema pe masă pentru că altfel doar încercăm și constatăm cum anume nu putem să facem ceea ce trebuie să facem pentru că nu există informații. Eu în orașul meu natal de vreo două luni să chinuie să cumpere autobuze hibrid, clean air, whatever, nimeni nu știe să dea o informație care sunt firmele în Europa care produc aceste autobuze. Un caz concret. Am sunat la Comisia de Transporturi, am sunat pe unde am putut. Nu există așa ceva. Această afirmație este și pentru reprezentanții Comisiei. Uh, în al doilea rând, am fost la San Francisco acum două săptămâni. Într-adevăr, în San Francisco o să vedeți tot ceea ce înseamnă transportul în comun, nou, țiplă. Tramvaie, trolebuze, autobuze hibrid, autobuze clean air și cred că au mai rămas ceva autobuze pe, pe motorină euro cât ori fi avut și ei. Dar peste 90% din parcul din San Francisco, absolut nou. Lucru care trebuie să mergem și noi exact către această direcție. Doi, am o problemă când ajungem mai departe la autovehicule ușoare și uh, comerciale uh, și grele. La grele nu știu decât un singur caz în care Tesla a făcut un cap de tractor de tir care funcționează pe baterii cu energie electrică. Deci tehnologia încă nu e acolo. În schimb, pentru ușoare se poate pun, se pot pune bateriile care sunt și acum uh, disponibile și avem uh, autovehicule comerciale ușoare. Și aici cei din industrie mi-au semnalat două lucruri și vreau pe raportor să gândească și să ia în vedere cele două situații. Unu, greutatea bateriei face ca autovehiculul să iasă din gama de greutate la care este el autorizat și se pare că, cel puțin cu tehnologia și cu condițiile actuale, cam asta este situația. Și atunci ar trebui revăzută și modalitatea în care se calculează categoriile de autovehicule pe greutăți. Și a doua chestiune pe care mi-a ridicat-o este aceea de predictibilitate. Deci pentru un autovehicul uh, comercial ușor, E nevoie de șapte ani de zile din momentul în care s-a luat decizia să-l fabrici până în momentul în care prima mașină este disponibilă să fie vândută comercial o presiune pusă la 2025 pare nerezonabilă din punct de vedere al uh, uh, predictibilității pentru toți acești producători, așa cum mi-au prezentat mie cel puțin datele pe care, uh, care sunt disponibile și rog ca acest, această chestiune a predictibilității să fie de asemenea avută în considerare pentru ca să avem o propunere care să fie sustenabilă, să poată fi pusă în aplicație. Și a treia chestiune, cu tabelul ăsta pe țări deci tabelul pățării este făcut ca o să provoace și, cred că, infarct la anumite țări. Pentru că procentajele pentru anumite țări, nu știu dacă ați avut ocazia să vă uitați pe anexe, sunt extrem de incitante și de generoase. Uh, eu m-am uitat la țara mea, la România, doar 17% până în 2025 și încă nu știu cât până în 2030 pe tehnologie zero uh, emisii. E un obiectiv extrem de generos, dar cred că trebuie văzut exact și care sunt pașii tehnologici ca să poți să ajungi la un asemenea procentaj. Poate n-am înțeles eu bine anexele. Sunt foarte multe anexe cu obligații pe fiecare stat membru, inclusiv autovehicule grele. La autovehicule grele sunt și mai sceptic că dacă nu există decât un singur caz în lume în care să funcționeze un cap de tir electric produs de Tesla, cum o să avem noi obiectiv în 2025? E drept, e mai puțin ambițios, doar 6% dacă 6% din tirurile din România să fie electrice, toată lumea o să întrebe pe care tehnologie, adică ce ați avut în vedere. Și poate o punere de acord cu realitățile tehnologice de ar feri de speculații de genul că eu ar putea să adoptăm o propunere care este nerealistă sau care poate fi ușor combătută de cei care sunt experți în domeniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum pentru comisie, domnul Topolino. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, că a dat și comisiei posibilitatea să facă niște comentarii, să dea niște explicații. And thank you, uh, to the rapporteur. Îi mulțumesc domnului raportor pentru acest raport care <clears throat> consolidează nivelul de ambiție prezentat de comisie. Cred că aș vrea să clarific un aspect care noi considerăm că e important și în legătură cu ultimele comentarii făcute în legătură cu disponibilitatea de camioane electrice. Punerea comisiei se uită la emisii reduse și emisii zero vehicule. Nu e vorba doar de vehicule electrice. Cred că e un aspect extrem de important care trebuie clarificat pentru vehiculele ușoare, camionete și automobile. Propunerea stabilește praguri de emisii pentru 2025, 25 și 40 de grame, care ar fi cele mai eficiente autovehicule hibrid de tip plug-in și ținta de emisii zero pentru 2030. În ce privește vehiculele grele, propunerea Comisiei deocamdată este de a include electricitatea, hidrogenul și gazul natural. Cu o solicitare de autorizare să modificăm acestea odată ce avem standardele de CO2 pentru vehicule grele și putem calcula pragurile. Raportorul a propus uh, praguri diferite, deja cu praguri de emisii și pentru vehiculele grele. Propunerea raportorului e mai coerentă, ca să-i spun așa, dar nu e doar pentru emisii zero din 2025. Dacă ne uităm la țintele pentru 2025, nu e vorba doar de vehicule electrice și pentru fazele ulterioare este emisii zero, indiferent de tehnologia disponibilă în momentul respectiv pentru a atinge ținta respectivă. Am auzit mai multe comentarii în legătură cu a, a ține cont de ciclul de viață. Desigur că tratăm cu seriozitate. Am examinat diversele opțiuni în ce privește coerența cu alte acte normative și pentru a evita probleme cu dubla contabilizare și alocare în coerență cu alte propuneri, inclusiv standardele de dioxid de carbon, considerăm că, pentru că această propunere se referă la autovehicule, la achiziționarea lor, e nevoie de această abordare cea mai bună care cu o limită pe care o cunoaștem, dar deocamdată aceasta este singura soluție pe care o întrevedem noi pentru a ne ocupa de aspectul cu vehicule pe care se concentrează prezenta propunere. În legătură cu aspectele legate de ciclul de viață și comentariile făcute în legătură cu disponibilitatea infrastructurii Cred că e important să ne gândim la faptul că această propunere face parte dintr-un pachet. Nu va rezolva totul doar cu această propunere. După cum știți, avem o directivă în legătură cu infrastructura carburanților alternativi și avem o acțiune a Comisiei în acest sens, ca și în legătură cu promovarea tehnologiilor de baterii mai durabile în contextul inițiativei UE privind bateriile. Și avem, desigur, directiva legată de sursele de energie pentru diverse sectoare, inclusiv transporturi. Această propunere se referă la achizițiile de autovehicule. Iată de ce am considerat că abordarea propusă era cea care trata cel mai bine problemele acestea legate de autovehicule. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum un ultim cuvânt din partea raportului domnului Turmes. Mulțumesc. Le mulțumesc și colegilor pentru <clears throat> comentariile foarte la obiect. În legătură cu infrastructura, aveți dreptate, domnule Corumbaș, dar aici suntem în sectorul uh, unor parcuri captive. Putem să ne mișcăm mult mai rapid, pentru că aici, dacă operezi cu autobuze, ai, ai nevoie la garaj să ai doar niște elemente de încărcare și ai două, trei pantografe niște locuri strategice. Deci problema de infrastructură care se leagă și de faptul că Comisia nu îndrăznește să vină cu o revizuire completă a directivei existente privind uh, combustibile alternativi nu e aici. Aici ne putem mișca mult mai rapid și eu propun să iau și un argument de aici dacă orașul cumpără autobuze electrice și are disponibilitate la fonduri europene, acesta trebuie utilizat și pentru pantografe și stațiile de încărcare și important de înțeles în discuțiile mele cu aceste orașe mai există o provocare legată de instruirea forței de muncă, pentru că sunt mulți uh, mecanici care vor trebui să se mute sau să se recalifice pentru a avea expertiză de mecanică electric mai degrabă. E foarte important să avem un pachet legat de finanțare în care să avem parteneriate cu autoritățile locale. Apropo, în legătură cu pantografe, când am vorbit cu companiile de autobuze, mi-au spus că <clears throat> prezent e o problemă de concurență pentru că sunt diverse companii care vând pantografe, dar software-ul nu permite ca alte autobuze să poată să le utilizeze fizic aceasta e o limitare și o închidere a pieții. Cred că toate lucrurile bune care vin cu aceste tehnologii inovatoare, dar dacă se apără prea mult, cred că e nevoie de o acțiune a Comisiei în acest sens. În legătură cu bateriile și întreaga discuție cu ciclul de viață, eu cred că Comisia trebuie să vină cu analize foarte solide și detaliate. Să spună, iată situația de acum, peste 5 ani, Uh, când se ajunge la un echilibru peste 10 ani, pentru că altfel indivizii cu Dieselgate întotdeauna o să ne acuze pe noi că automobilele electrice <clears throat> nu sunt mai bune decât uh, cele pe motorină. Nu e adevărat, dar avem nevoie de cifre solide în argumente și <clears throat> doar comisia poate să le furnizeze. Apoi, camionetele, vehicule ușoare, foarte important. Cu eBay, Amazon și alții vedem acum o explozie acestor camionete. Mai puține camioane pentru livrări și mai multe camionete, deci mai mici, care devin o mare problemă cu poluarea aerului în orașe. Dacă avem în achizițiile publice, ne concentrăm atenția pe camionete și aici ne putem mișca rapid la hibrid sau hibride electrice, e ceva important. Și apoi echipamentele verzi. Zgomotul reprezintă o problemă mare în orașe. Încercați să vă gândiți că prin aceste acte normative putem aduce un număr mare de orașe importante la următoarele contracte de achiziții publice pentru infrastructura de amploare să aplice această obligativitate pentru echipamente electrice. Ar fi o reducere dramatică a zgomotului. Fără o astfel de piață care aibă efectul de atracție, acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Iată de ce cred că achizițiile publice e un lucru care poate fi o forță motrice pentru inovație, dacă se face în mod corespunzător. Desigur că avem și gaz și desigur că avem și biocarburanți, dar nu știu dacă ați înțeles bine acordul de la Paris. Acesta înseamnă 0 în 2050. Camionul are 15, 20, 25 de ani ciclu de viață. Dacă permiteți uh, gazul pentru autobuze sau camioane cumpărate în 2030, el încă o să circule în 2050. Asta e tot. Cred că prin acordul de la Paris trebuie să gândim în sens invers. Când trebuie eliminată tehnologia cu tare pentru a te asigura că vehiculul nu va mai circula când ajunge la sfârșitul ciclului de viață. Și celălalt argument împotriva biocarburanților utilizați aici este că avem nevoie de biocarburanți pentru avioane. Vom avea ceva avioane electrice pentru că finanțăm cu bani europeni Rolls-Royce și Airbus să construiască avioane electrice. Dar pentru 60-80 de călători, marile avioane, nu avem alternativă. <clears throat> Singura alternativă pentru cherozen va fi biocarburantul, biocarburanții, dar biomasa e limitată. Și am auzit multe discuții și cu domnul Henkel. El ne-a sprijinit să avem, <clears throat> oarecum, o abordare realistă față de biocarburanți. Biocarburanții trebuie să fie utilizați în domenii în care nu avem alternativă. Avem electricitatea și hidrogenul pentru automobile, camionete, autobuze, echipamente de construcție și pentru camioane și alte vehicule care livrează pachete, colete, dar nu pentru avioane, un alt, o altă dilemă care trebuie rezolvată. Pentru Dan acum. Când cineva din România te întreabă de unde se cumpere autobuzele verzi, există o platformă autobuze verzi, o inițiativă sponsorizată din bugetul european, în care mai multe orașe s-au întâlnit cu experții ca să definească modul în care se organizează licitațiile și au și niște prime experiențe. Dar avem nevoie de o implicare a Comisiei de asistență tehnică pentru că pierdem prea mult timp cu diverse greșeli. Pentru că informațiile nu sunt disponibile în momentul și pentru zonele rurale. În zonele rurale, să zicem, au cinci autobuze dacă achiziționează două noi, au aproape o pondere de 50%. Iată motivul pentru care doar când cumperi ceva nou, te ajutăm sau te rugăm să cumperi ceva din generația următoare. Nu te forțăm să-ți vinzi ce ai mai devreme sau să cumperi mai devreme. Nu asta e ideea. Iată și motivul pentru care în aceste orașe în care există această poluare aeriană, unde se încalcă standardele, există programe de renovare, de reparare, pe lângă ce se cumpără nou. Ce cumperi nou e prea scump, nu poți să înlocuiești, să zicem, toate autobuzele la Berlin, costă prea mult. Unele autobuze trebuie să fie reparate, exact ce face Germania acum, reechipate, aș vrea bani să fie disponibili și pentru Bulgaria și România să poată să-și modernizeze autobuzele. Domnul Juncker are dreptate, nu avem nevoie de această diviziune sau împărțire între Europa de vest și Europa de est. Bugetul european trebuie să ajute ambele părți. Aștept uh, cu interes să facem ca Europa să avanseze în acest domeniu și vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Turmes. Acum aș vrea să vă spun că termenul limită pentru Depunerea de amendamente pentru proiectul de aviz instabilit pentru 30 aprilie la ora 12 la prânz. 30 aprilie la prânz, ora 12. Mai avem două dosare importante, doamnelor și domnilor. Acum trecem la următorul. Informare cu privire la negocierile în curs. Directiva Energiilor Regenerabile. José Blanco López raportorul nu e prezent și m-a rugat pe mine să vă prezint în rezumat situația în care s-a ajuns până acum. O să fac asta foarte rapid. Al doilea dialog tripartit cu privire la energie regenerabilă a avut loc marți, 27 martie. Pozițiile colegiuitorilor continuă să fie foarte îndepărtate cu păreri divergente în legătură cu aspecte foarte importante și ținta generală pentru ponderea regenerabilelor. Consiliul continuă să mențină ținta de 27%. S-a sperat că se va face un pas pentru a mări nivelul de ambiție la reuniunea neoficială a miniștrilor energiei de la Sofia de săptămâna trecută, dar nu s-au făcut progrese suplimentare. Există o tentativă de a face progrese sub președinția bulgară s-au ținut șapte ședințe tehnice de la ultimul dialog partid și altele sunt prevăzute înainte de următorul trialog pe 17 mai. S-a ajuns la acordul provizorii în legătură cu câteva articole. Comisia pentru Transporturi discută în prezent la nivel tehnic. Raportorul a dorit să sublinieze lipsa de ambiție din partea Consiliul în abordarea lor generală legată de creșterea ponderii energiilor regenerabile în sectorul de transport. Raportorul speră că pentru următorul dialog tripartit din mai, cel prevăzut pe 17 și altul pe 29 mai, președinția va obține un mandat larg de negociere de compromis în legătură cu toate dispozițiile importante din acest dosar. Și raportorul le mulțumește raportorilor din umbră și echipelor lor pentru cooperarea excelentă. Acum, pentru PPE, domnul Kelly nu e aici. Domnul Thomas înlocuiește? Sau domnul Turmes, de fapt, da. Da, cu mare plăcere. Cred că domnul Blanco a descris foarte bine situația avem o poziție clară în Parlament, ne confruntăm cu poziția Consiliului, care este mult prea îndepărtată de poziția noastră. Problema că negociezi, cât timp Consiliul nu își modifică poziția, nu ai cum să avansezi cu negocierile. Ce am încercat noi să facem a fost să <clears throat> facem ceea ce se poate obține mai ușor la ședințele tehnice și acum e nevoie de o confruntare în legătură cu chestiunile politice mai importante, ambiție, formula, definirea și împărțirea țintelor între state membre, transport, încălzire. Domnul Blanco face acest lucru bine și eu vreau să mulțumesc celor de la secretariat pentru nivelul ridicat de asistență de care am beneficiat în aceste negocieri. Președintele Bun, acum eu sunt raportor din umbră din partea ECR și aș vrea să fac câteva comentarii în legătură cu impresiile mele, în legătură cu ce se întâmplă. Cred că negocierile sunt extrem de lente în a progresa și nu sunt deloc convins dacă vom reuși să încheiem acest proces în președinția bulgară. După cum ni s-a spus deja, din partea domnului Blanco Lopez, sunt subiecte extrem de controversate care sunt în suspensie. Sunt convins că pentru decarbonificarea sectorului de transporturi va fi nevoie de mai mulți uh, biocarburanți convenționali și avansați. Uh, unii membri ar vrea să elimine prima generație biocarburanți cu totul. Cu toate acestea, nu putem asigura o producție durabilă cu parteneri comerciali și nu înțeleg, cinstit vorbind, obsesia aceasta cu electrificarea. După cum am spus la dosarul anterior, e nevoie de mai multă neutralitate în abordare. Apropo, personal, o să testez o săptămână luna mai un uh, automobil pe hidrogen. Dacă cineva e interesat de experiența mea, o să vă spun cu toate acestea trebuie să precizez că a fost șocant să văd că există deja oferte bune numai de la japonezi, doar de la producători japonezi. Bun. În iunie 2017, Banca Mondială a publicat un raport cu privire la materiale strategice necesare pentru tehnologii, pentru această schimbare către energii nepoluante, subliniind faptul că acelea au o mai mare intensitate în materiale decât carburanții fosili și sistemele de aprovizionare pentru baterii, pentru turbine eoliene. O să depindem de importul de materii prime uh, din țări cu productivitate redusă și cu alte elemente care trebuie transformate în rezerve, cum ar fi litiu din Bolivia și Republica Democratică Congo. Aici eu aș recomanda un document, un studiu publicat în 2017 de doamna O'Sullivan în ceea ce privește geopolitica energiilor regenerabile. Se pornește, uh, este nevoie să ne gândim mai mult la uh, dacă energiile regenerabile ne vor permite reducerea dependenței. Să ne gândim și la biodiversitate. Cu cât mai multă diversificare, cu atât mai multă reziliență. Iar în ceea ce privește um, uleiul de palmier, cu tristețe constat că anumite grupuri de ONG-uri au um, acaparat din punct de vedere ideologic acest uh, subiect. Eu și cu grupul meu nu am sprijinit compromisul din partea PPE, SND și ALDE, inclusiv interdicția uleiului, uleiului de palmier, pentru că considerăm că este nevoie de o diferențiere. M-am întâlnit cu ministrul uh, columbian pentru agricultură în această dimineață și mi-a și dorit ca toată lumea să o fi făcut. A fost o reuniune interesantă care s-a concentrat pe rolul uh, sectorului agricol și, încet, și asupra uh, producției de ulei de palmier în general uh, se încearcă prin procesul de pace să se reintroducă, reintegreze foști luptători FARC în Uh, în viața socială și uh, prin uh, agricultură. Deci s-au referit la aceste plantații de palmier care servesc în acest scop. Trebuie să facem o diferențiere când vorbim despre uleiul de palmier în funcție de cum este produs sau și pe ce fel de sol fie că trebuie, dacă trebuie eliminată o pădure pentru a face loc plantațiilor sau nu. Este foarte important acest lucru. Trebuie să facem o diferențiere. A fost păcat să aud că acest grup nu a reușit să obțină uh, o întâlnire cu unii dintre raportorii noștri. Eu m-am întâlnit cu toată lumea. M-am întâlnit cu Greenpeace, cu WWF, BirdLife, Uh, cu uh, reprezentanții în mediul transportului și nu numai. De ce verzii și socialiștii nu vor să vorbească cu acești oameni? Eu nu înțeleg. Mi-aș dori să văd aceeași deschidere din partea colegilor, o deschidere către diferențiere uh, și poziții diferite, pentru că avem de-a face cu un dosar foarte important. Acum, revenind la poziția neutră a președintelui, Domnul Federle este prezent? Se pare că nu este, se pare că nu mai este nimeni. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Turmes. Da, nu din uh, reavoință nu m-am putut uh, întâlni cu uh, delegația uh, columbiană. Uh, o observație în ceea ce privește materialele există o constrângere și există și un răspuns. O companie lider în domeniul eolian, Inercom, în trei ani a reușit prin inovație să înlocuiască toate materialele critice din turbinele sale prin materiale necritice. Și celelalte informații pe care le-am obținut când am aprofundat ideea, uh, chestiunea bateriilor. Se vorbește mult despre cobalt și Congo Problema este că cobaltul este un produs secundar al cuprului. Unde există mine de cupru, ca rezultat al exploatării se produce cobalt. Problema este după, și anume dacă putem uh, prevedea o politică de a deschide o, uh, un număr de mine în Europa, ce se întâmplă în Suedia acum, și este foarte important să legăm asta și de inițiative de uh, aprovizionare durabilă uh, cu astfel de uh, materiale. Cred că nu este ceva care este alb și negru, este o problemă pe care trebuie să o abordăm și putem să o abordăm. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum, în numele Comisiei europene, doamna Abrumaches. Nu este dumnea ei, îmi cer scuze. Atunci aș trece la următorul punct. Îmi cer scuze. Bun. Trecem la uh, doamna Grostet, EDIDP. Da, mulțumesc. Regret că suntem atât de puțini însă am să vă prezint uh, totuși situația. Am avut două trialoguri deja pentru programul de dezvoltare industrială în domeniul apărării pe 15 martie și pe 10 aprilie. La al doilea trialog, din păcate, cum nu avusese loc o reuniune a Coreper, președinția bulgară nu a avut mandat, deci practic nu am putut face mari progrese. Pur și simplu, uh, Parlamentul European a putut să-și reexplice pozițiile. Însă, negocierile trebuie să continue dacă vrem să ajungem la un acord cât de cât rapid, pentru că este totuși urgent să ajungem la un acord cât mai repede. Uh, am continuat să apărăm mandatul Parlamentului împreună cu cei doi colegi raportori de la Comisia Buget, domnul González Pons și de la AFET, domnul Pașcu. Pot să vă spun că împreună cu acești doi colegi lucrurile uh, Uh, se petrec uh, foarte bine, colaborarea merge foarte bine. Mai multe subiecte politice au fost abordate și nu sunt rezolvate. Bugetul, în primul rând, nu există progrese. Deja am vorbit ieri uh, cu comisarul Katainen despre astăzi și în această dimineață în discuția noastră despre buget. Așteptăm o propunere din partea Comisiei pentru a evita realocările din programele existente. Chiar și aici s-a discutat despre asta în această săptămână. Apoi, în ceea ce privește acțiunile neeligibile, uh, ineligibile, uh, suntem aproape de un acord asupra unui text uh, prin care spunem că programul nu finanțează arme sau produse interzise prin dreptul internațional. Pare logic, dar așteptăm răspunsul din partea Consiliului. În ceea ce privește entitățile eligibile, am reamintit necesitatea de a Uh, limit, delimita mai bine uh, problema întreprinderilor uh, controlate de state terțe. Poziția Parlamentului trebuie luată în considerare. Noi considerăm că este indispensabil acest lucru pentru că este vorba de industria de armament, deci de un subiect foarte delicat. Deci este important să fie respectată autonomia strategică a Uniunii Europene. Și pentru asta Consiliul trebuie să țină cont de poziția Parlamentului. Mâine are loc o reuniune Coreper și sper că vor avea loc progrese. În ceea ce privește programul de lucru al Comisiei, se discută un compromis uh, pentru a permite justificarea a, a, um, uh, utilizării unui act de punere în aplicare. Parlamentul ar fi dorit un act delegat. Însă, Bineînțeles, trebuie apărate prerogativele Parlamentului European, precizându-se în regulament categoriile de proiecte uh, în care se vor prevedea acțiunile finanțate de program. În aceste condiții vom putea uh, accepta utilizarea unui act de punere în aplicare, ce ne-ar permite uh, o accelerare a procedurii în acest caz. În ceea ce privește numărul de state membre necesare pentru eligibilitate, noi am apărat uh, minimul de trei întreprinderi din trei state membre diferite pentru a crea un consorțiu, în loc de doi uh, de uh, două state membre propuse de Consiliu și Comisie. Am discutat posibilitatea de a oferi avantaje prin uh, bonusuri, de exemplu, proiectelor care ar uh, reuni mai multe state membre, însă se mai discută despre asta. În ceea ce privește structura bonusurilor, poziția Parlamentului este destul de apropiată de cea a Consiliului. Încercăm să uh, oferim acest bonus uh, proiectelor care integrează IMM-uri sau întreprinderi uh, de mărime intermediară, însă trebuie precizate mai în detaliu um, modalitățile de oferire a acestor bonusuri sau prime. Cred că vom ajunge la un acord. Dar uh, mai sunt o serie întreagă de chestiuni care sunt pe rol, fundamentale. Următorul trialog este pe 3 mai, săptămâna viitoare. În mod normal, era prevăzut un acord final pe 3 mai. Mă tem că vom avea nevoie de încă un trialog până la finalul lunii mai, pentru că trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul înainte de sfârșitul lunii mai, pentru că trebuie să încheiem sub președinție bulgară și este indispensabil uh, să uh, încheiem pentru a avea o alocare bugetară pentru că acest uh, program trebuie să intre în vigoare în ianuarie 2019, deci trebuie integrat în uh, proiectul bugetar pentru acest an. Cam așa. Mai avem uh, progrese de făcut. Așteptăm ca și Consiliul să ne vină puțin în întâmpinare. Pentru că noi ne-am stabilit obiective, am spus ce vrem. Asta i-am spus și vicepreședintelui Katainen. Într-o negociere uh, trebuie ambele părți să negocieze. Nu, putem, nu se poate să se ceară numai Parlamentului să facă eforturi și, nu, și Consiliului. Deci, iată, uh, starea de spirit uh, în care ne aflăm. Eu sper că vom ajunge la finalizarea negocierilor. Uh, ce trebuie să știți este că noi, cei trei raportori ai Parlamentului European, suntem pe aceeași linie, suntem foarte solidari și apărăm poziția Parlamentului. Și chiar vreau să îi mulțumesc secretariatului Comisiei pentru că sunt subiecte atât de delicate și este important să avem un astfel de sprijin. Avem o echipă foarte bună. Mulțumim, doamnă Grostet. Vom transmite asta domnului uh, Bayer și domnului Buzek, mai ales comentariile dumneavoastră privind eficiența secretariatului. Următorul punct, diverse, aș vrea să vă informez că pe 17 mai, după amiază, se va ține o dezbatere privind știința și inovația deschise către lume, consolidarea cooperării internaționale prin cel de-al nouălea program cadru. Este un eveniment organizat în cooperare cu uh, STOA și cu formul STS, care este un fel de STOA japonez. Domnul Moeda își va interveni la această reuniune următorul și, și ultimul punct de pe ordinea de zi, ultimar, ultimele, viitoarele reuniuni, mă scuzați, 16 mai, 9, 12, 30, 14, 30, 18, 30, iar apoi pe 17 mai, 9, 12, 30 și apoi 15, 18, 30. Mulțumesc foarte mult, reuniunea noastră se încheie aici. Uf.